Good afternoon, colleagues. Welcome to our meeting today. First of all, I have to... Dragi colegi, bun venit la ședința de astăzi. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, considerăm proiectul de ordine de zi adoptat. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, vă rog să păstrați liniștea în sală, e un schimb de vederi cu domnul comisar Shirky Katainen, vicepreședinte pentru locuri de muncă, creșterea investiții și competitivitatea al Comisiei Europene. Aș dori să îi mulțumim domnului vicepreședinte pentru faptul că uh, e disponibil și ne onorează des cu prezența. Uh, discutăm uh, subiecte foarte importante pentru uh, comisia noastră și pentru comisie. Schimbul de vedere de astăzi vizează planul de acțiune privind proiectarea ecologică pentru perioada, perioada 2016-2019. E o prioritate pentru noi și pentru Comisie. Deci, fără a mai pierde mult timpul, aș dori să dau cuvântul domnului vicepreședinte ah, Vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-o adresați din nou pentru a discuta subiecte uh, diverse. De această dată vom discuta directiva privind proiectarea ecologică. E uh, o uh, activitate pe care Comisia a concretizat-o uh, Uh, cu planul pentru uh, proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019, pe care Comisia l-a publicat în noiembrie anul trecut cu alte măsuri conexe. Acest plan uh, face parte din pachetul energie curată pentru toți europenii. Cred că a fost foarte important să punem acest plan într-un context mai vast, pentru că directiva privind proiectarea ecologică reprezintă poate unul dintre proiectele cele mai greu uh, înțelese, unul dintre proiectele legislative cel mai prost înțeles pe care l-am înfăptuit. S-a criticat această directivă doar pornind de la două aspecte minore, neînsemnate și care nu au un impact uh, asupra vieții de zi cu zi, chiar dacă realitatea este complet diferită. Și de aceea spuneam că e foarte important ca uh, planul de acțiune privind proiectarea ecologică uh, a fost pus într-un context mai vast, pentru că explică de ce această directivă și măsurile de uh, etichetare um, în domeniul energiei sunt importante, pentru că ele ne permit să ne atingem obiectivele pe care ni le-am fixat, dacă ne gândim la schimbările climatice combaterea lor sau uh, îmbunătățirea eficienței uh, energetice ca parte a uh, strategiei noastre um, economice. Sunt sigur că cunoașteți subiectul foarte bine, deci nu o să vă prezint aspectele de bază, dar după cum știți, consumatorii și companiile trebuie să țină cont de ambele aspecte Uh, pe, prin directiva privind proiectarea ecologică. Pentru a economisi energie, trebuie să, asigurăm, uh, să ne asigurăm că consumatorii pot să facă alegeri bine informate și de aceea directiva privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică au uh, jucat un rol foarte important. Organizațiile pentru protecția um, consumatorilor, printre care BEUC, estimează că economiile pe gospodărie vor fi cam de 450 de euro. Comisia, în orice caz, deci ca rezultat ar pune în aplicare acestei directive. Comisia a estimat că va fi vorba de cam de 500 de euro, dar în orice caz cifrele sunt asemănătoare. Deci, după ce consumatorii vor putea să ia aceste decizii uh, informate, uh, atunci când uh, cumpără produse energetice vor uh, economisi bani anual. Această directivă privind proiectarea ecologică oferă și posibilități uh, pentru sectorul, pentru domeniul de afaceri, pentru că uh, prin folosirea etichetării energiei a măsurilor de proiectare ecologică, creăm în același timp și o piață unică pe care toate produsele, că e vorba de produse europene sau uh, produse fabricate în țări terțe, trebuie să respecte aceleași cerințe. Am primit și reacții din partea sectorului privat, uh, uh, din, de la industrie și aceste reacții au fost foarte încurajatoare. Pentru că directiva privind proiectarea ecologică Uh, nu îi afectează doar pe cei care produc energie, ci și pe cei care consumă aceste produse. Deci s-a schimbat paradigma și primim uh, semnale tot mai încurajatoare din partea industriei. În orice caz mai încurajatoare decât în urmă cu câțiva ani. Proiectarea ecologică, această directivă a fost în vigoare de 11 ani și avem cam 30 uh, de uh, reglementări uh, obligatorii care specifică praguri minime pentru economia de energie, pentru volumul maxim de zgomot și așa mai departe. Cam 15 din aceste grupuri de produse fac obiectul etichetării energetice obligatorii. În urma uh, uh, stabilirii acestor uh, grupuri de produse, deja economisim la fel de mult energie precum consumul anual al Italiei. Deci, anual, deci nu o dată pe an, ci anual consumul nostru de deci economia de energie echivalează cu consumul uh, Italiei, doar în urma uh, punerii în aplicare a acestor măsuri privind proiectarea ecologică și etichetării energetice. E vorba de 1,3 miliarde de barili de țiței, ca să vedem altfel lucrurile. Sau 130 de centrale nucleare. Deci impactul este imens. Deci, așa cum am spus, această directivă a fost uh, uh, criticată din motive minore, ori astăzi e momentul bilanțului, să ne dăm seama dacă este vorba despre un impact pozitiv puternic sau nu. Dacă ne uităm de, la impactul uh, unui fierbători electronic sau Uh, al unui uscător de mâini. Impactul acesta e minor, dar dacă facem uh, o comparație între impactul total și uh, economiile de energie, vorbim de, uh, de cifre foarte importante. Noua directivă privind uh, proiectarea ecologică și programul de lucru care a fost adoptat anul trecut, la sfârșitul anului trecut, a adăugat șapte puncte la lista um, Este vorba de sisteme de control și de uh, construcție automatizată, fierbătoare electrice, uscătoare pentru mâini, uh, lifturi, uh, panouri solare, um, containere frigorifice și așa mai departe. Deci după ce toate aceste Uh, produse vor fi acoperite de uh, această directivă, vom economisi consumul Suediei. Deci, iată, Suedia vine peste Italia. E vorba de 50 de mii de turbine eoliene sau 35 de centrale nucleare. Deci a, a, acesta este volumul uh, economisiei. Sau 400 de milioane de barili de petrol mai puțin pentru Europa. Vă dați seama, deci, de impactul acestei directive. Uh, acum, Uh, toate aceste concepte pe care reprezintă eficiența energetică, reparabilitatea, reciclabilitatea, durabilitatea, toate aceste aspecte vor fi uh, examinate în funcție de grupul de produse pentru a uh, avea, pentru a lansa planul de acțiune privind economia circulară cu obiective concrete. Doamnă președinte, mă opresc aici. Ce am încercat eu să spun aici este că această directivă și etichetarea energetică funcționează bine. Dar cred că putem folosi și mai mult, de, să facem și mai mult de am făcut până acum pentru a integra uh, reciclabilitatea, durabilitatea, actualizarea, uh, toate aceste procese în uh, deciziile viitoare pentru directiva privind proiectarea ecologică. E foarte clar, mai ales pentru cei din această comisie, e clar că trebuie să sensibilizăm consumatorii în legătură cu aceste măsuri. Pentru că toată lumea e bine să înțeleagă care au fost înfăptirile noastre prin aceste măsuri. Iată ce poate face integrarea. E ceva ce poate oferi doar Europa integrată. Dacă am avea o abordare fragmentată, nu am obține aceste economii de energie. Mulțumesc foarte mult și nu am avea, nu am avea nici aceste oportunități. Mulțumim și noi, domnule vicepreședinte, pentru a avea o reacție uh, imediată. Aș spune că e una dintre valorile adăugate ale Europei și având în vedere că uh, comisia noastră Uh, își propunea să organizeze o dezbatere cu privire la această plusvaloare a Europei e o observație foarte bună. Sosește și la momentul potrivit. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Acum aș dori să dau cuvântul colegilor care s-au înscris pentru a participa la dezbatere, domnul Lise, în primul rând. Pentru că domnul Peterle trebuie să plece mai repede îi dau lui cuvântul și după aceea eu. eu. Iată, devine foarte birocratic, poate data, data viitoare nu o mai avea nevoie de listă. Domnul Peter, le aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, Peter, pentru că îmi cedezi uh, locul. Aș dori să mă exprim în limba mea. Domnule vicepreședinte, vă rog să vă puneți căștile. Iată ce doream să vă spun. E momentul cel mai plăcut pentru mine de astăzi. Ne-ați uh, povestit o poveste de succes. Uh, e ceva ce funcționează și ce înțeleg oamenii. Mă bucur de acest uh, concept care, iată, a dat roade și pe care eu l-am sprijinit foarte mult. Eu cred că faptul că punem acest concept într-un context uh, mai vast e abordarea potrivită. Cred că trebuie să analizăm întregul ciclu de viață al unui uh, produs. E foarte important acest lucru. Pentru mine e o parte integrantă a pachetului uh, ecologic. Așa cum am spus înainte, oamenii europeni pot uh, înțelege aceste concepte, vor vedea, pot vedea dacă funcționează sau nu, pot evalua rezultatele și așa mai departe. Deci, aș dori să vă urez mult succes pe viitor. Constat că ați avut abordarea potrivită și aș avea și două întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Aș dori să știu cum văd colegii dumneavoastră uh, legiferarea, reglementarea în astfel de domenii complet uh, inovatoare se vorbește foarte mult despre costuri. Cât de scump va fi procesul, cât de va, uh, scump uh, ne va costa legiferarea și așa mai departe. Aș dori însă să știu cum intenționați să promovați acest proiect printre colegii dumneavoastră. Trebuie să faceți o campanie reușită. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc. n-ċara u n-enfasizzaw li l europa miex l-uniku reġjun laqas li qiegħed jiffoka u jimbotta u jipromovi il qoddim il model ta' negozju. Europa nu este uh, singura regiune din lume care promovează economia circulară. De exemplu, și China a introdus măsuri uh, noi pentru a promova economia circulară și în mai multe domenii. China uh, pune mare accent pe sustenabilitatea și pe durabilitatea proiectelor. Sunt aspecte foarte importante, tocmai atunci când nu trebuie să uităm că, totuși, China este un uh, uh producător important de produse. La o conferință pentru dezvoltarea comerțului la ONU s-a spus că dacă și India va adopta economia circulară, va înregistra câștiguri uh, anuale de 624 de miliarde de uh, euro, de mm, dolari uh, anual pentru gospodării și pentru mediul de afaceri. Și cred că dacă vom acorda în continuare atenție economiei circulare, vom Uh, atenua efecte negative precum uh, gazele poluante, uh, traficul aglomerat și poluarea ceea ce bineînțeles că se va traduce în beneficii de sănătate și pentru cetățenii noștri. Aș dori să vă pun o întrebare cu privire la proiectarea ecologică pe, parba, pe baza intervenției dumneavoastră și a explicațiilor furnizate de comisie. Ați putea să ne spuneți în ce constau aceste măsuri pe care Comisia intenționează să le introducă pentru a îmbunătăți contribuția proiectării ecologice la o economie circulară. Și, în al doilea rând, cum uh, intenționează Comisia să înlesnească cooperarea între statele membre cu privire la supravegherea pieței. Astfel încât să ne asigurăm că acest text legislativ este mai bine pus în aplicare. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Aș dori să vă reamintesc că aveți două minute la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați revenit în comisia noastră. Cred că ce spuneați despre importanța sensibilizării cetățenilor europeni e într-adevăr foarte important. Dar mai e ceva. Sensibilizarea politicienilor de vârf. Reamintesc că Franz Timmermans în 2014 în campania electorală pentru Parlamentul European râdea de uh, directiva privind aspiratoarele din uh, asta în țările de jos. Între timp uh, a devenit membru al Comisiei Europene și a început să înțeleagă ce e cu această reglementare. Era vorba de proiectare ecologică, de a face economie de energie și nu o să repet cifrele pe care ni le-ați dat dar așa vedem cât de ușor se poate râde uh, de acest, acest domeniu de politică și, uh, de fapt, cât de mare e diferența între această deriziune și potențialul acestui uh, domeniu. Și ce s-a întâmplat cu Franz Timmermans ar trebui să se întâmple cu toți miniștrii noștri a economiei și chiar și în cadrul Comisiei Europene cu președintele acelei instituții, pentru că mi se pare că asta e principala problemă acum. Nu înaintăm, batem pasul pe loc într-un exercițiu tehnocratic și dacă mă uit la pagina 9 din planul de lucru privind contribuția la economia circulară, la cele două seturi de instrumente și așa mai departe, uh, Înțeleg vag subiectul, dar de fapt nu îl înțeleg foarte bine. Sunt prea multe vorbe și parcă nu se ajunge la miezul problemei. Am înțeles, uitându-mă la alte planuri, că propunerea de regulament de punere în aplicare în legătură cu televizoarele și uh, ecranele de afișaj uh, e gata, dar există și dezbateri interne, dar și cu industria despre cum să se continue. Cred că e un exemplu bun despre, al, pentru situația noastră. Știm ce e de făcut, dar cumva nu avem curajul politic să o facem. Nu avem convingerea politică și tăria de a trece la fapte. Deci asta e întrebarea mea. Când o să facem cu adevărat ceva la nivel politic cât se poate de înalt și uh, nu ne mai oprim la acest uh, exercițiu tehnocratic? Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc. Doamna Oaken? Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență. Nu știu dacă pentru dumneavoastră, domnule Gherbrandi, uh, comisia a fost foarte slabă. Una dintre, unul dintre motivele uh, pentru care directiva e atât de prost înțeleasă se găsește chiar în familia dumneavoastră politică. S-a râs în campania electorală de astfel de directive pe când știam cu toții că tocmai aceste directive ar fi putut convinge cetățenii. Într-un fel, vrem angajament mai puternic, așa cum s-a spus, și să se treacă la implementare. Directiva e foarte bună, ideea e foarte bună și și până și etichetarea e foarte utilă pentru consumatori, deci nu există uh, nicio justificare pentru consumatori. Nu mai pot spune că habar n-au cât consumă și așa mai departe. Îi putem ajuta și în același timp facem și economie de resurse. E nevoie de această proiectare ecologică și pentru uh, telefoanele inteligente, unde rulajul e atât de mare, sunt folosite atât de multe. Dar v-aș întreba, ați alocat resurse economice și umane suficiente pentru a obține cu adevărat ceva? cu aceste instrumente și puteți să ne asigurați că acum chiar se va întâmpla ceva și Vedem acum că aveți un plan de lucru uh, și resursele necesare și măsurile de implementare. Mulțumesc. Madame Dornano. Doamna Dornano. Merci, madame, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, această prezentare a programului Comisiei vine în momentul în care discutăm despre uh, Uh, ieșirea din uh, funcțiunea dispozitivelor în mod programat. E vorba de inițiative care nu vizează totuși aici decât anumite categorii de produse și e greu să stabilim criterii de durabilitate și de consum energetic fiabile. Problema durabilității trebuie întrevăzută în amonte. Producția în masă de buneri, bunuri cu preț redus e, de fapt, um, cauza principală a durabilităților reduse o întrebare. Comisia susține punerea în aplicare a unor măsuri care să stimuleze producția de bunuri de consum care să răspundă anumitor standarde de, cali- de, de calitate? Cum articulează Comisia cerința durabilității și deschiderii concurențiale care presupune în, în mod neapărat uh, producția în masă? să nu avem încredere uh, în programele de înlocuire uh, a unor produse considerate neecologice cu unele considerate ecologice, uh, pentru că aceste înlocuiri masive nu sunt neapărat foarte bine gândite. Și mă gândesc uh, la mm, becurile LED, care acum se dovedesc nocive pentru uh, sănătate sau primele gen, pentru programe gen Rabla. Să fim foarte atenți la toate aspectele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Catainen, dacă doriți să răspundeți la prima rundă de întrebări. Mulțumesc. Trebuie să vă mai uh, spun ceva care poate e foarte interesant. Dacă ne uităm la economiile de energie pe care le putem obține din vechea directivă privind proiectarea ecologică, se spune, va fi egală cu consumul anual și va duce și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cam cu 340 de milioane de tone de dioxid de carbon, adică cam, avem același impact aproape ca și ETS, programul ETS al certificatelor de emisii. Deci putem reduce emisiile de dioxid de carbon la fel de mult ca uh, în sectorul ETS. Deci e ceva imens. Fără această directivă nu putem implica și consumatorii în eforturile pentru climă. Ar trebui să punem toată presiunea pe producție. Acum și consumatorii pot să participe și ei și putem obține rezultate bune. Domnul Peter spunea cum văd colegii mei această directivă. Există o, o divergență de opinii, dar cu cât am înaintat mai mult, cu cât s-au, început să se vadă rezultatele, cu atât a câștigat încredere această directivă. Deci aș spune, după un proces de analiză atentă în comisie, acum directiva se bucură de foarte mult sprijin. Așadar, poate că, deși a durat mai mult decât în mod obișnuit, să obținem sprijinul politic, trebuie reținut totuși că odată ce avem sprijin atât de puternic din partea întregii comisii europene, va fi mult mai ușor să promovăm această directivă privind proiectarea ecologică. Cred că putem cu toții să facem mai multe când vorbim cu cetățenii noștri despre rezultate. E ceva ce se poate înțelege, toată lumea este de acord cu aceste lucruri pentru că nu obligă pe nimeni uh, să facă ceva ce ar uh, denatura concurența sau uh, ar crea obstacole, ci se creează posibilități pentru consumatori să obțină produse mai eficiente, care consumă mai puțină energie și pentru industrie se creează o piață unică cu condiții echitabile. În legătură cu viitorul uh, acestei directive privind proiectarea ecologică. Așa cum vă spuneam în prezentare, vrem să dezvoltăm și mai mult acest instrument nu e foarte simplu. Atunci când integrăm durabilitatea sau interoperabilitatea, trebuie să știm foarte bine ce facem. Nu putem să avem o abordare generală unică pentru toate produsele. Trebuie să ținem seama de fiecare tip de produs în parte. Dar eu sunt optimist. Să ne gândim la telefoanele viitorului. Dacă ar fi ușor de reparat, rat și dacă producătorul s-ar asigura că pot să actualizez, să îmbunătățesc un um, telefon existent în loc să-l arunc, acest lucru ar îmbunătăți mult eficiența energetică și uh, a utilizării resurselor. Deci nu ne gândim doar la eficiența energetică pentru fiecare produs, ci și dacă e posibil să integrăm și alte dimensiuni în regulament, pe lângă eficiența energetică. Sunt destul de încrezător că vor exista produse pentru care să putem introduce ținte de durabilitate sau reparabilitate. Dar nu e neapărat cazul tuturor produselor. Apoi, în legătură cu sensibilizarea politicienilor de la nivelul cel mai înalt, sunt perfect de acord cu ce spuneați, pentru că acest act legislativ a fost atât de abuzat timp de ani de zile, încât uh, a denaturat toate impresiile. Nu trebuie să reparăm doar reputația proiectării ecologice, ci și altor uh, acte. Cum vă spuneam, e unul dintre cele ușor de înțeles și are avantajul valorii abordării europene. În încheiere, ce fel de încurajări ar putea crea Comisia astfel încât să încurajeze un consum mai, mai rațional. Cred că rolul nostru este să ne asigurăm că consumatorii pot primi toate informațiile de care au nevoie atunci când iau decizii în ceea ce privește consumul. Informarea este un instrument Putem de asemenea să stabilim standarde de calitate pentru diverse produse. O componentă esențială, de altfel, a directivei privind proiectarea ecologică. Asta e ceva ce putem face la nivel european. Și în legătură cu planul de lucru, e bine, pentru anul acesta avem intenția de a publica o strategie privind materialele plastice. Acum ceva vreme am discutat despre o platformă financiară și mai există în pregătire propuneri concrete. Planul de lucru, deci, avansează destul de bine și se va materializa, se va transforma în propuneri concrete. Dar, cum spuneam acum un an, când am vorbit ultima oară despre acest subiect aici, în comisia dumneavoastră, planul de măsuri e doar începutul. Piața se schimbă, oportunitățile sunt foarte mari și noi suntem uh, dispuși să ținem seama de toate. Avem și o propunere privind utilizarea apelor uzate de asemenea propuneri privind legislația deșeurilor, substanțele chimice și altele. Deci, multe dintre chestiunile menționate în planul de măsuri vor căpăta tot mai multă concretețe uh, pe durata anului. Mulțumesc. Doamna președinte, se pare că mai sunt și câțiva colegi care doresc să intervină, în afară de cei care deja și-au semnalat intenția. Mai sunt? Doamna Reed, imediat o să vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. În afară de doamna Reed, mai dorește cineva care deja nu e pe listă? Domnul Lize este deja pe listă. Mai e cineva? Bun, închidem lista de intervenienți. Doamna Reed acum. Va trebui să începem cu domnia sa pentru că e coordonator și a uitat mai devreme să spună. Vă rog, repede. Am o întrebare pentru domnul comisar. Mi s-a părut interesant că a spus că în fiecare an consumul energetic al Uniunii scade. Știm cât se datorează scurgerii de carbon faptului că industria grea a părăsit Europa pentru că aici nu mai e competitivă și s-a îndreptat acum către China și India? Mulțumesc, domnule Lize. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și domnule vicepreședinte al Comisiei pentru prezență și pentru angajamentul dumneavoastră. Se merge mai departe cu proiectarea ecologică. Ah, s-a început acum câteva luni și acum vreau să mai reliefez odată ce ați spus și cumva să răspund parțial și doamnei Rida. Acest instrument se îndreaptă către toți uh, furnizorii de pe piața europeană, inclusiv cei chinezi, coreeni și așa mai departe. Și aceștia trebuie să respecte prevederile. Deci nu e vorba de ceva ce va declanșa o scurgere de carbon. Uh, tot uh, criticăm în Europa această scurgere de carbon. Acum se face ceva distinct Putem să discutăm despre diverse produse, toastere și capuri de duș, dar uh, vreau mai degrabă să știu cum va funcționa tehnic acest instrument. Trebuie să spunem consumatorului că economisește energie, dar să-i uh, demonstrăm și că nu îl îngrădim în niciun fel. Și sunt uh, exemple frumoase până acum cu motoarele electrice, dar n-am înțeles acum ce se va întâmpla, cum facem acest lucru? Cum uh, evităm să speriem consumatorii că li se îngrădesc alegerile și cum le explicăm cum se face această economisire de energie? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Șaldemose. Mulțumesc și domnului vicepreședinte uh, pentru că a venit aici. E bine că ne prezentați propunerile noastre Parlamentului, pentru că noi aici avem un raport despre cum putem să asigurăm uh, un ciclu de viață mai lung pentru diverse produse și considerăm că e foarte importantă această directivă privind proiectarea ecologică. Are un rol important de jucat. Foarte concret, spuneați că veți uh, analiza criterii de durabilitate specifice pe sectoare, dar v-ați gândit și la o etichetare a durabilității? Să spunem o durată așteptată de viață de 3 ani sau 10.000 de ore sau într-un fel sau altul, ca să fie clar pentru consumator și să poată să aleagă ce să cumpere, pentru că vede cam cât va dura, va funcționa produsul. Mulțumesc, mulțumesc, domnul Fărăs. Mulțumesc, mulțumesc domnule vicepreședinte al Comisiei. S-au spus multe lucruri bune despre proiectare ecologică. Eu mă refer mai degrabă la subiectul meu preferat, economie circulară. A fost o mare surprindere. Cum să faci distinția între RICI și mm, directiva privind deșeurile? cei care se ocupă de deșeuri influențează și legislația RICI prin uh, activitățile lor de recuperare a substanțelor din uh, deșeuri. Ați vorbit de uh, strategie, dar poate ne dați mai multe detalii. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Maiuso. Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule comisar. Vorbesc în numele domnului Cambus, care n-a putut sosi încă, nu a aterizat încă avionul. Mulțumesc în primul rând pentru că participați la reuniunea comisiei noastre ca să putem discuta despre acest plan de lucru privind proiectarea ecologică al comisiei. E clar că proiectarea ecologică joacă un rol important în ceea ce privește schimbarea modului de producție în Europa și trecerea la economia circulară. Așa cum arată însă comunicarea Comisiei, e foarte importantă și pentru economisirea a cam 500 de euro pe menaj european, pe gospodărie europeană. E foarte importantă și pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru că se reduce și consumul de energie și um, nivelul de emisii produse. Dacă ne uităm la pachetul privind uh, motorul electric, în ce măsură vă gândiți să finanțați dezvoltarea sectorului uh, mașinilor electrice, date fiind nivelurile ridicate de poluare din Europa? Există vreun plan de susținere financiară a consumatorilor, astfel încât să-și poată înlocui autovehiculele mai poluatoare cu unele mai moderne? Mulțumesc. Um, mulțumesc. Cum spuneați, directiva aceasta are o imagine foarte proastă. I s-a făcut o reclamă foarte proastă, fără să existe un motiv bun. Și ar trebui să dăm vina pe unii uh, dintre uh, membrii Comisiei Europene, dar și pe unii miniștri și politicieni și poate chiar pe unii membri ai Parlamentului European. Ar fi momentul să ne mai uităm și în oglindă și să vedem cum putem să îmbunătățim situația. Aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea în multe domenii și în legătură cu economia circulară, dar aș avea câteva întrebări legate de viitor. E un punct de vedere bine cunoscut în legătură cu poziția Parlamentului și anume că la un moment dat am vrea să se producă o schimbare majoră în această directivă privind proiectarea ecologic, ecologică, să includă dispoziții transversale uh, și pentru piețele europene, dar și pentru a ține seama de situația importurilor nesustenabile și de bunuri și de servicii. Ce puteți să ne spuneți? Ce intenție ar avea Comisia? Și a doua întrebare ține de indicatorii de care ați vorbit, de platforma de monitorizare. Există vreo intenție să oferiți mai mult decât orientări? Vreo idee de a avea criterii obligatorii? Și am putea să folosim și EFSI mai bine în acest domeniu? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamna Herens Garcia, ultima intervenție. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc domnule vicepreședinte al Comisiei. Ne face mare plăcere să vă găzduim aici, să discutăm cu dumneavoastră despre aceste chestiuni importante. Sunteți responsabili și de competitivitate și poate vă amintiți că acum o săptămână discutam de îmbunătățirea competitivității industriilor europene în special în domeniul agroalimentar. Cred că ați primit documentele pe care vi le-am uh, trimis în legătură cu apărarea alimentară. Insist pe acest subiect pentru că mi se pare absolut esențial să încurajăm uh, creșterea unui domeniu economic care poate crea locuri de muncă. Evident, există posibilitatea de a îmbunătăți constant, dar trebuie să existe încredere consumatori și în lumea în care trăim cu amenințări teroriste, cel mai bine e să ne asigurăm o bună aprovizionare cu alimente, să creăm piețe noi, locuri de muncă noi și cel mai bine ar fi să promovăm domeniul agroalimentar prin apărare alimentară. Dacă ne uităm la țări terțe, am putea să câștigăm și un avantaj competitiv asupra Statelor Unite și Japoniei, astfel încât uh, domeniile respective să se descurce mai bine. Deci sper că vom avea un uh, răspuns pozitiv din partea Comisiei pentru un instrument bun și fără efecte dăunătoare. Mulțumesc! First on Mulțumesc! <clears throat> Despre competitivitate și plecarea marilor companii Așa cum ați spus, ecodesignul combate plecarea marilor companii din cauza uh, dificultății concurenței, pentru că îmbunătățește competitivitatea, îmbunătățește economisirile în energie, Unele produse nu sunt de consumatori, ci mai degrabă gândite pentru companii și acelea se, uh, economisesc energie și ajută astfel în întregul proces. Atunci consumul de energie scade și la mari consumatori și asta îmbunătățește competitivitatea. Da, nu mă aștept ca această directivă pe ecodesign să ducă la plecarea marilor uh, companii din Europa, ci din contră. Etichetarea și durabilitatea, o idee interesantă. Studiem cum am putea îmbunătăți legislația existente cu privire la durabilitate și dacă am putea face la fel cum am făcut etichetarea energetică Trebuie să ne asigurăm că etichetăm ce trebuie și că nu alegem doar soluții parțiale. Ca să nu aibă nimeni de suferit, desigur. Dar e o idee interesantă, oricum. Dacă putem crea un sistem unde consumatorii să aleagă produsele în funcție de durabilitate, nu doar de eficiență energetică, sunt sigur că asta ar schimba piața și ar întări economia circulară. Și dorim ca aceste modele de afaceri liniare actuale să fie transformate într-unele circulare. Apoi s-a pus o întrebare despre REACH și deșeuri, propunerea nu e încă finalizată. De fapt, suntem abia la început. Discutăm această interferență între legislație și deșeuri, trasabilitatea substanțelor, trasabilitatea materialelor reciclate, Deci au fost identificate patru aspecte care stau în calea acestei uh, transformări. Pe de o parte, substanțe uh, îngrijorătoare în materiale reciclate, apoi incertitudini legate de cum pot fi, ce se poate face ca materialele să nu mai fie deșeuri și apoi clasificare și impact. <clears throat> Dar e un aspect uh, esențial când ne uităm la încurajări pentru reciclare și la ocazii de a crea o piață unică pentru materie primă secundară, care în acest moment nu există încă. <clears throat> Vom veni așadar la un moment dat cu o propunere în cursul acestui an, dar mai multe nu vă pot spune în acest moment. Apoi, situația mașinilor electrice și ce încurajări uh, poate oferi Comisia. pe partea de consumator nu putem face prea multe, dar avem uh, finanțare care poate juca un rol, EFSI. Mă gândesc că suntem într-o situație similară cu cea a oului și a găinii, dar odată ce vom ajunge la o masă critică a mașinilor electrice sau a stațiilor de încărcare, lucrurile vor începe să meargă de la sine atunci vor funcționa fără subvenții. Ideea este că electrificarea transportului să funcționeze normal, condusă de nevoile pieței și fără să mai aibă nevoie de subvenții publice. Dar cele două surse de finanțare sunt deja în funcțiune și dorim să ajutăm statele membre să folosească aceste resurse. Doamna Pietikainen s-a referit la EFSI și economia circulară și din perspectiva indicatorilor. Indicatorii, așa cum am mai discutat în repetate rânduri, ar putea schimba piața odată ce știm de ce indicatori avem nevoie și câtă încredere putem avea în ei și cum arată optimizarea parțială. Eu sunt optimist. Nu e ceva prea complicat. Sau așa se presupune cel puțin. Comisia nu face prea multe în acest moment, dar pe viitor avem nevoie de această opțiune. și e important să avem o discuție cât mai bună despre potențial astfel de indicatori. EFSI și economia circulară. Recunosc că până acum EFSI a fost folosit prea puțin pentru economia circulară, pentru investiții. Nu prea știu exact motivul știu doar că acele companii trebuie să știe că FC există și că se pot finanța astfel noile tehnologii, dar poate unii nu știu prea multe de FC. Și să dacă ne uităm la noua legislație în domeniul deșeurilor, care sperăm să fie adoptată în cuvânt, care stabilește obiective uh, obligatoriu pentru recuperare și închiderea haldelor de gunoi, asta va pune mare presiune pe noile tehnologii și pe noi modele de afaceri. Și de aceea FC ar putea fi văzut diferit pe viitor. Cred că mă opresc aici. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Mulțumesc pentru că ați stat la dispoziția noastră. Ați spus că e unul din uh, una din legislațiile cea mai greșit înțeleasă. Să sperăm că astăzi am înțeles mai bine și așteptăm cu interes să continuăm acest dialog. Mulțumesc pentru prezență. So, uh, dear colleagues, welcome to the point. Dragi colegi, bun venit la anunțurile președintelui. Acesta ar trebui să fie de obicei primul punct, dar am zis să începem cu domnul vicepreședinte. Câteva anunțuri așadar. Mulțumim secretariatului pentru cum ne-a pregătit doamna Maniana. Avem decizia plenarei să trimitem dosarul pe uh, economie circulară înapoi Comisiei pentru negocieri interinstituționale și conform regulii 69, echipa de negociere va fi condusă de președinte și va fi compusă din raportor, raportora și raportorii din umbră, ca de obicei. Al doilea rând, se pare că există o problemă cu uh, termenul limită ora 12 pentru amendamente. Și atunci comisiile au fost, uh, li s-au atribuit alte ore concrete pentru termen limită. <clears throat> Astfel încât uh, aceste amendamente să poată fi admise. Totul merge electronic, nu e o decizie politică, iar începând cu astăzi, ora pentru Comisia Envi este ora 11 dimineața. Așa cum am spus și la coordonatori, dacă e ceva urgent sau uh, de altă natură, putem, puteți cere și secretariatul vă ajută să le uh, treceți chiar dacă e trecut de ora 11. Apoi, pe intranet avem acum o secțiune nouă care vă stă la dispoziție. Puteți găsi acolo acte delegate și de implementare. Cele care au de-a face, desigur, cu subiectele noastre. Pentru a accesa asta, trebuie să primiți instrucțiuni din partea secretariatului. Le veți primi printr-un e-mail care va fi distribuit membrilor și uh, consilierilor noștri. Mă aduc aminte că avem o audiere publică pe 11 aprilie la 5 jumătate într-o întâlnire jurii la 3 și jumătate. Vă încurajez să participați. Apoi, în dosarul de ședință aveți raportul de misiune la Agenția Europeană de Mediu, misiune care a avut loc în urmă cu ceva timp, în noiembrie, condusă de domnul Faria. Dacă doriți aflați despre acea misiune, găsiți deci raportul la dosar pare rău să vă aduc la cunoștință cu un membru important al echipei noastre, domnul Georgios Amanatidis, va părăsi secretariatul Envi. Nu l-am dat noi afară, ce face parte din politica de rotațiune a Parlamentului și va trece la Departamentul Politic A. Sper că din acea poziție va continua cu noi uh, pe diversele studii. Urăm mult succes și am uh, apreciat prezența dumneavoastră în secretariat și ne veți lipsi. Acestea ar fi anunțurile mai importante. Interpretarea avem astăzi în 21 de limbi și întâlnirea noastră este transmisă online. Mai găsiți în uh, dosar <clears throat> și aprobarea raportului de ședință din, uh, al ședinței din 23-24 ianuarie. Știu că asta durează din cauza traducerii. Mă rog, putem discuta asta la coordonator și să vedem dacă putem îmbunătăți acest timp, această perioadă pentru publicare. Și acum, dacă nu există obiecții, considerăm adoptate. Și așa terminăm partea administrativă și trecem uh, în continuare la activitatea noastră legislativă. Avem o recomandare, un proiect de recomandare pentru a doua lectură. Raportul Dame Wilmot, instrumente medicale. Să vă spun care este calendarul. Vom vota în Envi mâine și în plenară pe 1 aprilie. Tot uh, așa despre dispozitivele de diagnostic in vitro al domnului Lize. La următorul punct trebuie să așteptăm a doua lectură. Trecem la următorul punct, proiect de recomandare Convenția Minamata despre Mercur. Aș începe prin a-i da cuvântul domnului raportor, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Ce mai e de spus? Săptămâna trecută în plen am supus la vot. Mă bucur mult că discutăm rapid, ă, discutăm, scuze, raportul atât de rapid. Noi dorim ca ratificarea să treacă cât mai repede. Chiar dacă câteva puncte mi le-aș fi dorit mai ambițioase, dar bine că a trecut textul pentru viitor și, până la urmă, acesta este aspectul important. Avem uh, posibilitatea pe viitor să luăm o măsură, un pas în direcția importantă încât să reducem utilizarea de mercur în multe alte domenii. Știm cu toții cât de toxic este mercurul și de aceea salutăm acest proces uh, rapid. Urmează conferința de la Geneva și ne sperăm că acest uh, proces Minamata va fi va pune presiunea necesară pe toți semnatarii documentului ca pe viitor să fie mai ambițioși, mai uh, direct orientați să evite utilizarea de mercur în cât mai multe domenii. Este vorba, sigur, și de decontaminarea siturilor uh, contaminate cu mercur, să reducem uh, procentul de mercur și din uh, materiale de plombă dentară. Aștept cu mult interes acest proces și aștept cu interes să văd ce se va mai întâmpla. Mulțumesc. Mulțumim. Raportor din umbra. Partea PPE, dorește cineva? Nu îl văd pe domnul Dantan. Domnul Paulucci de asemenea nu e? Da, vorbește altcineva în numele său? Vă rog. Doamna Dal. Mulțumesc. Domnul Paulucci n-a putut veni, dar a trimis o notă scurtă. E, dânsul e mulțumit că în plenar a fost aprobată cu mare majoritate acest acord uh, provizoriu pe nou regulament care va intra în curând în vigoare și va alinea legislația noastră la cerințele Convenției de la Minamata. Este primul, prima astfel de convenție care stabilește detalii legate de mercur, unul din cei mai periculoși poluanți pentru natură și sănătatea omului și credem că e timpul să ne mișcăm cât mai repede cu ratificarea convenției. Asta e necesar pentru ca Uniunea Europeană să participe la prima conferință a părților care e planificată să aibă loc de ce, în septembrie, scuze, 25 salută și poziția raportorului și o îmi susține mâine. Mulțumesc! Partea cere nu, ALDE, Vince. Domnul Piedicini nu este. Doamna Tornano a plecat. Alte observații? Acum mai dorește cineva să vorbească pe subiectul Convenției de la Minamata. E o poziție foarte clară, așadar. Comisia, vă rog. Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Envi, mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Comisia salută aceste recomandări ale raportorului EC și faptul că Parlamentul e de acord cu ratificarea. Ratificarea ar asigura o intrare în vigoare rapidă și ar aduce cu sine măsuri și acțiuni din partea actorilor principali în acest domeniu și ar duce la o scădere a folosirii mercurului în întreaga lume, ceea ce ar fi uh, util pentru cetățenii UE, pentru că între 40 și 80% din mercurul stocat în Europa vine din alte părți ale lumii. Pentru a ne asigura de participarea cu drepturi de pline în uh, conferința, prima conferință care va avea loc la sfârșitul lui septembrie, trebuie să o ratificăm înainte de 24 iunie. Comisia Știe însă că nu toate statele membre își vor fi încheiat ratificarea până atunci, dar nu ne putem permite să uh, amânăm, să întârziem această ratificare. Am văzut susținerea în plenară pentru acest regulament săptămâna trecută, ceea ce ne arată foarte clar că UE continuă să joace un rol de pionier și că încearcă să devină o economie liberă de mercur. Și acesta este și un exemplu pentru partenerii noștri internaționali. Mulțumesc! Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu, domnule Eck. despre obiecțiile OMG? Nu, mulțumesc. Nu, Minamata, spuneam. Convenția Minamata. N-ați auzit niciodată? Punctul anterior. Domnul Ec, mulțumesc. Din păcate n-au existat prea multe intervenții, dar cred că putem spune că poziția e clară atât pe raport cât și pe ratificare important ca UE să ratifice, important ca UE să joace un rol uh, de pionier în aceste eforturi de a reduce consumul uh, și utilizarea de mercur. UE trebuie să dea un semnal foarte clar că politica de mediu este foarte importantă pentru noi. Pentru că politica de mediu este și o politică socială și societatea trebuie să înțeleagă aceste importanțe. Trebuie să facem acest efort pentru sănătatea oamenilor, a planetei, animalelor și cred că suntem pe calea cea bună. Eu m-am bucurat de marea majoritate la votul în plenară. Calea e liberă acum, să vedem ce mai urmează pe viitor. Dar eu cred că ne așteptăm un viitor pozitiv acest dosar. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Am uh, nu știu dacă reprezentanta uh, Comisiei dorește să reacționeze la intervenția domnului uh, Eck sau poate doamna Rivarsi. Da. Doream să profit de ocazie. Am votat acest text în 17 martie și doream să mă refer la ratificarea acestei convenții de la Minamata. Știți că în prezent Uniunea Europeană și 26 de state membre au semnat, dar nu au ratificat această convenție de la Minamata privind Mercurul, care a fost uh, negociată sub egida ONU, programului ONU pentru mediu și a fost adoptată în octombrie 2013. 128 de țări au semnat-o, dar doar 38 au ratificat-o, printre care China, Elveția, SUA. Deci ar trebui să avem uh, convenția ratificată de 50 de țări pentru ca convenția să intre în vigoare în 90 de zile după ratificare. Și ce mi se pare mie că e important este că prima convenție pentru ratificarea acestei convenții este prevăzută în septembrie, septembrie anul curent la Geneva. Și noi solicităm ca Europa și statele membre să ratifice această convenție pentru a da un semnal puternic uh, lumii întregi. Deci e o solicitare ca Europa să ratifice această convenție, precum și statele membre și dacă am putea să o ratificăm înainte de această convenție a părților de la Geneva, am transmite un semnal foarte important din partea Uniunii Europene. Mulțumim, având în vedere că a sosit și domnul Danta, în calitate de raportor alternativ, îi dăm și lui cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Activez la altă comisie și am participat la o dezbatere pe un raport uh, discutat în același timp. Convenția de la Minamata a fost semnată în ianuarie 2013 și astfel uh, am încununat eforturile noastre, uh, ale comisiei noastre, uh, pentru a combate efectele negative ale polării cu mercur. Săptămâna trecută am adoptat un text realist, un text ambițios. Ne bucurăm că a fost adoptat. Regulile acestea alinează dreptul european la programul ONU Uh, în acest domeniu al poluării cu mercur. Și cred că trebuie în continuare să dăm exemplu și e nevoie deci de o ratificare rapidă pentru că astfel ar permit, am permite Uniunii Europene să joace un rol foarte important cu ocazia conferinței din septembrie la Geneva, la uh, uh, porțile Europei. Deci, uh, în uh, trecut uh, am încercat să participăm cât mai activ la conferință. Totul rămâne posibil astăzi, deci trebuie să facem un ultim efort și asta cât mai repede cu putință. Aș dori să întreb Comisia dacă dorește să reacționeze la aceste două intervenții. Știu că deja ați luat cuvântul. Poate în ce privește stadiul ratificării, dar într-adevăr, era nevoie de acțiunea Uniunii Europene pentru ca statele membre să înceapă cu ratificările individuale. Mai multe statele membre au ratificat această convenție și sunt în curs de finalizare a procesului acasă. Avem 38 de ratificări. E nevoie de 12 pentru ca convenția să intre în vigoare. Am primit uh, indicații conform cărora șase țări vor uh, ratifica această convenție în viitorul apropiat și în urma schimburilor cu statele membre am primit uh, informații că încă șase sau șapte uh, state membre vor fi gata de ratificare. Deci noi sperăm ca ratificarea aceasta să ducă la intrarea în vigoare a Convenției, astfel încât să avem un efect de tip uh, Big Bang la nivelul Uniunii Europene pentru a, uh, pentru a permite cetățenilor din lumea întreagă să nu mai fie expuși la aceste uh, emisii de mercur. Mulțumim. Domnul Eck. Foarte bine, mulțumim pentru prezentare. Am încheiat acest punct de pe urmă de zi. Okay. Trecem la următorul punct de pe de zi. OMG-uri, deci produsele din porumb modificat genetic. Avem o obiecție în temeiul, temeiul articolului 106. Avem cinci coraportori la acest dosar. Domnul Bart Stais este primul dintre ei. Examinăm proiectul de propunere de rezoluție și deci aș dori să dau cuvântul domnului Stais. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Împreună cu alți colegi am uh, făcut această propunere de obiecție uh, la uh, produsele din porumb modificate genetic cu toții știm, în orice caz cei care au citit uh, documentele știm că care este poziția Comisiei pentru a acorda magenta, magenta autorizația respectivă. Uh, acest uh, pesticid e bazat uh, pe produși, deci pe compuși din glifosat. Uh, el este folosit pentru a preveni o serie de boli uh, și de dăunători la porumb. Am, deci, Comisia a dat un aviz pozitiv în trecut, dar dacă îl citim cu atenție, ne dăm seama că există o poziție minoritară în uh, avizul EFSA. Care este problema cu această autorizație? Nu numai că Uh, Singenta a făcut o cerere inițială, ci există și 20 uh, de subcombinații care au făcut obiectul acestei cereri uh, și printre acestea nu există încă niciuna existentă și deci nu au fost efectuate niciun fel de teste de securitate pentru aceste subcombinații. Și în ce privește aceste combinații eh, chimice, nu avem suficiente informații nici în literatura de specialitate și totuși iată că EFSA spune că aceste subcombinații, aceste 20 de subcombinații sunt sigure, la fel ca și cele 5 eh, combinații propuse inițial. S-a organizat o consultare în statele membre și au fost eh, exprimate foarte multe critici, sute de critici, datorită lipsei uh, unor studii, a reculului științific, uh, în ce privește efectele acestor uh, organisme modificate generic și apoi faptul că uh, nu avem suficiente informații cu privire la testele uh, pe câmp, nu știm care vor fi efectele concrete asupra mediului. În orice caz, în avizul minoritar al domnului Wall se uh, prevede că aceste 20 de subcombinații nu, sunt, da, nu conțin date specifice, că Singenta nu ne explică de ce aceste date nu sunt uh, disponibile. În orice caz, totul figurează în propunerea de rezoluție pe care uh, o vom vota mâine. La considerentele J, K și L. Mai există și problema uh, amonio, uh, um, amoniului de glufosinat. Știți uh, că există întrebări uh, foarte pertinente din partea Agenției Europene pentru substanțe chimice pe uh, marginea utilizării acestei uh, substanțe, ca și în cazul glifosaților. În orice caz, uh, a existat la nivelul uh, Consiliului o dezbatere pe această temă săptămâna trecută și nu există decât 10 state membre care sprijină uh, poziția Comisiei și care reprezintă doar 38% din populația europeană și acesta este motivul pentru care împreună cu alți colegi am uh, formulat această obiecție. Am argumentat totul în rezoluția pe care urmează să o votăm uh, mâine. În rezoluție, în orice caz, figurează toate elementele obiecției noastre, toate argumentele noastre și sper ca la votul de mâine să votăm în, în, în um, conștiință și să sprijiniți această rezoluție. Mulțumesc foarte mult! Um, mai mulți colegi au părăsit sala. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu știu dacă mai există vreun coraportor. Nu. Doamna Ayuso, aveți cuvântul, raportor alternativ. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului PPE, aș dori să vă spun că este vorba de o autorizație, așa cum spunea domnul uh, raportor, vizează o porumb modificat genetic. Este o solicitare care vizează alimentele, făinile, făinile și uh, uh, suplimentele alimentare care au la bază acest uh, porumb uh, modificat uh, genetic. În legătură cu această obiecție, este vorba de un act de executare Trebuie să dăm dovadă de coerență, credem, că această obiecție nu face decât să arate încă o dată cât de mult abuzează Comisia de actele de executare. În acest act de executare se face trimiterea la evaluarea EFSA în cinci locuri pe baza avizului minoritar al experților. Deci o opinie minoritară ă, dobândește întâietate asupra avizului majoritar de la EFSA și astfel s-a ajuns ă, la rezultatul ă, final al acestei evaluări. În avizul minoritar, în orice caz, nu se spune că persistă temeri care au fost subliniate de mai multe ori nu se poate, uh, nu ne putem baza pe valorile uh, științifice pentru că nu există pur și simplu. Și în, această, în aceste condiții EFSA a emis totuși un aviz uh, favorabil. Apoi, aliniatul cu privire la glifozat din text nu vizează cultura porumbului, ci folosirea porumbului pentru a fabrica făină. Și deci noi nu credem că uh, trebuie să dăm uh, curs acestei obiecții uh, făcând trimitere la cultura porumbului. Și deci eu cred că ar trebui să votăm împotriva acestei obiecții, indiferent de faptul că în grupul nostru există colegi care au o poziție diferită de a mea. Mulțumim, doamna Iuso, doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. O să mă refer la cele spuse de către colega Pilar Iuso, antevorbitoarea mea, de zeci de ori am avut uh, uh, discuții, dezbateri pe acest subiect. O să mă refer mai degrabă la chestiunile de formă decât la cele de fond, pentru că Pilaia Aisu a spus tot ce era de spus cu privire la conținut îmi pun întrebări, chiar mă îngrijorez în legătură cu nu, actele delegate și actele de executare adoptate de către comisie, tot mai numeroase în ultimul timp, experții din statele și de către experții din statele membre cu care, pe care nu putem tot timpul să-i uh, controlăm. Uh, în ce privește organismele modificate genetic. Există o procedură standard care se bazează pe evaluarea riscurilor efectuată de către EFSA și îmi pare rău că această procedură de obiecție este deturnată în scop politic uh, și astfel uh, ordinea de zi a comisiei noastre a devenit un fel de anticameră care tratează obiecții la acte de executate sau delegate și astfel ordinea de zi este foarte încărcată. Și deci comisia noastră uh, riscă să-și piardă credibilitatea astfel. În ce privește autorizarea produselor modificate genetic, avem un cadru de reglementări foarte um, uh, precis. Uh, comisia îl respectă pe baza analizei de risc efectuate de către agenția EFSA. Ar fi bine, totuși, să nu mai tot punem sub semnul întrebării probitatea acestei agenții și să nu mai tot emitem obiecții în temeiul articolului 106. Nu cred că este în uh, această situație această situație nu este decât un exemplu de deturnare a procedurii și vă pot lua uh, ca exemplu articolul 2 din articolul 106 din regulament care prevede ca comisia competentă să uh, depună o cerere de propunere de rezoluție motivată Parlamentului uh, spunând că un proiect de executare sau delegat depășește competențele prevăzute în, acte, în actul legislativ de bază. Există două motive pentru astfel de obiecție, deci dacă se depășesc competențele din actul uh, de bază sau dacă uh, proiectul respectiv nu respectă dreptul comunitar. Niciuna dintre obiecții nu este verificată și deci cred că uh, această obiecție nu este justificată. Comisia noastră ar trebui să aibă reguli foarte clare în ce privește obiecțiile, ca și alte comisii parlamentare. Cred că pentru ca comisia noastră să funcționeze bine, să aibă un astfel de set de reguli. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Grostet. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, au fost uh, emise foarte multe obiecții, care sunt importante, sigur, ar trebui să fie depuse în conformitate cu regulile. Deci, uh, susțin propunerea dumneavoastră. Va trebui să discutăm acest subiect la ședința coordonatorilor deci poate ar fi bine să discutăm cu colegii și să vedem dacă nu găsim un mod mai uh, potrivit pentru a aborda obiecțiile. În orice caz, mulțumesc pentru sugestie. Domnul Parniu. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Eu am o poziție exact opusă cele exprimate. Avem de-a face cu un subiect uh, politic, prin definiție, și faptul că Parlamentul European uh, aleșii europeni uh, are posibilitatea să se exprime prin această procedură de obiecție, acest fapt mi se pare nu numai util, ci și de protecție a cetățenilor europeni. În ceea ce privește că în Parlament se regretă câteodată imaginea proastă pe care o are Uniunea Europeană în ochii concetățenilor și concetățenilor noastre, e pentru că uh, nu am avut uh, curajul să luptăm uh, cu interesele anumitor ramuri industriale. Și deci am putea să ne asigurăm, poate, uh, că imaginea instituției noastre e mai frumoasă și că nu suntem doar naționaliștii și antieuropenii care câștigă voturi la alegeri, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în 2014. Însă, iau cuvântul în numele colegului Ion Balas, care se scuză Uh, participă la campania pentru președinție din Franța și m-a rugat uh, să iau numele numele lui. Ghion Balas, împreună cu mai mulți uh, colegi din partea mai multor grupuri politice, are această activitate de vigilență în cadrul procedurii de comitologie pentru ca în domeniul politicii legate de produsele modificate genetic. De fapt, e vorba de obiecție vizând comercializarea a 20 de produse Uh, printre care uh, un porumb care este tratat pentru a rezista la uh, anumite substanțe. Deci, Sargenta, în 1 iulie 2011, a depus o cerere de comercializare a unor alimente, ingrediente și componente care uh, câștig, care conțin aceste produse BT11, 5922, 1604, 1507, GA21. Cred că trebuie să fim uh, preciși, dar așa ne desfășurăm noi uh, munca la Comisia noastră de Securitate și Siguranță Alimentară. Noi nu considerăm că este potrivit să sprijinim aceste varietăți pentru care nu există nicio, nici măcar un test de securitate. Uh, avizul EFSA se bazează pe o uh, opinie minoritară care nu conține nici măcar ni uh, o, o, o opinie nuanțată în legătură cu aceste 20 de subcombinații. Nu s-a dat nici măcar o justificație satisfăcătoare care să justifice motivele pentru care aceste date nu există. Și de ce EFSA consideră că ele nu sunt necesare pentru evaluarea riscului? Iată ce doream să spun în numele colegului Baras. Mulțumim! nu îi pot permite domnului Balas să vorbească și mai mult, mai ales că nici măcar nu e prezent, deci uh, eram obligată să vă atrag atenția. Aș dori să știu dacă sunt colegi care doresc să ia cuvântul. Trei colegi s-au înschis. Doamna Fietikainen, în primul rând. Mulțumesc. Uh, există în viață două tipuri de riscuri riscuri minore și riscuri reversibile. Deci dacă merg în fața mașinii, s-ar putea să fiu lovită și cineva să mă vindece. Dar există și riscuri irreversibile care sunt foarte, foarte grave și în legătura cu care nu poți să faci nimic. Vă invit să citiți cartea Uh, Black Swan, unul dintre cei mai cunoscuți uh, experți în domeniul riscului, cu energia nucleară, cu OMG-urile, cu uh, perturbatorii endocrinieni, e ca o uh, loterie negativă pe termen foarte lung. Deci câștigi, dar după aceea nu mai poți să, te întorci înapoi. Nu uh, poți avea decât uh, mustări de conștiință, pentru că nu mai poți face nimic. Și e motivul pentru care în uh, convențiile internaționale avem principiul precauției în ce privește problemele de sănătate și uh, de mediu. Și cred că de aceea trebuie să fim prudenți în legătură cu MG-urile. Nu o să ne omoare pe loc, dar dacă riscurile sunt uh, necunoscute sau greu de anticipat acum, ne aflăm într-o situație în care facem o greșeală gravă. Și de aceea cred că aceste obiecții sunt foarte importante. Nu e doar o chestiune tehnică de ordine de zi, dacă sunt prea multe sau mai prea puține astfel de obiecții. Eu aș pune întrebarea altfel. Poate Comisia acordă prea multe autorizații în, aceste dom- în acest domeniu și ne obligă să avem o reacție. Thank you. Da, mulțumesc. Mai avem în continuare reguli. Putem citi cărți dacă vrem, dar uh, e bine să avem reguli, cum s-a spus. Nu zic că nu e important ce ziceați, dar să respectăm și regulile. Doamna Gerling. Mulțumesc. Aș vrea să atrag atenția colegilor asupra faptului că regulamentul privind comitologia spune că Parlamentul European poate obiecta numai pe temeiul că și-a depășit Comisia competențele de implementare. Putem să ne declarăm îngrijorați în legătură cu conținutul măsurilor, dar până la urmă Comisia nu și-a depășit mandatul așa cum e prevăzut el în legislația OMG și nimic din rezoluție nu mă poate convinge că și-a depășit mandatul. Spun acest lucru ori de câte ori avem aceste obiecții legate de OMG-uri și cer serviciului juridic să comenteze pe acest uh, aspect al obiecțiilor comisiei. De ce tot obiectăm dacă nu avem temei? În legătură cu conținutul, recunosc că majoritatea argumentelor, uh, argumentelor uh, colegilor mei că EFSA se bazează pe o opinie minoritară în aprecierea sa, până la urmă asta înseamnă că nu e vorba de majoritatea opiniilor sau opinia majoritară în acest organism și totuși membrii uh, comisiei noastre preferă să se ralieze aceste opinii minoritare. Acum, în legătură cu competențele de punere în aplicare, dacă e vorba de punere în aplicare, trebuie să punem sub semnul întrebării toate actele de codecizie, ceea ce ar fi periculos. Legislația ONG ar trebui să se bazeze pe date științifice și pe evaluări de uh, siguranță uh, corecte, echitabile. Sistemele pe care le avem în Uniunea Europeană sunt recunoscute în întreaga lume ca fiind exemplare. Uh, și aș vrea doar să atrag o atenție, o, un avertisment asupra formulărilor. Ce sunt acele riscuri irreversibile? Nu o să ne omoare imediat. E incredibil. Adică o să ne omoare până la urmă. Și mi se pare irresponsabil la maxim. Nu există nicio dovadă că produsele modificate genetic ne vor ucide. Singurile, singurele riscuri sunt politice Doamna președinte, mulțumesc, doamna Gerling. Vă rog să continuați în bilaterală. Doamna Devas, uh, pe mine mă surprinde faptul că puneți sub semnul întrebării obiecțiile, pentru că ține de competența parlamentarilor să facă aceste obiecții și dacă ele n-ar exista, uh, ca potențial, n-am putea să uh, tragem la socoteală comisia în legătură cu autorizațiile pentru OMG-uri. Nu le mai citesc, le-a citat colegul Parnio. Și trebuie să discutăm despre uh, opiniile EFSA. Știți tot ce se spune. Ați văzut ce fac cu glifozatul și nu pun la dispoziție studiile. Um, cerut toate studiile despre glifozat care nu sunt date publicității. Cum putem să ne pronunțăm dacă toate documentele sunt confidențiale? Și ca să vă mai gândiți la ceva, ce rost are să acorzi autorizație de OMG-uri rezistente la glifozat când, iată ce a ieșit în presă, Monsanto Papers, se pare că există forme de cancer de sân uh, pentru care Monsanto acum e dat în judecată. S-au declasificat vreo 250 de pagini din care aflăm că Monsanto a plătit pe cineva ca marele specialist James Perry, specialist în glifozat, autor al aproape 300 de publicații, să menționeze că glifozatul uh, provoca mutații. Monsanto a făcut totul ca acest om de știință să vină cu alte informații, iar el a spus nu, pentru că toți vorbesc de știință. A spus, sunt om de știință și mă bazez pe studii. Iată, acestea pun uh, sub semnul întrebării tot ce au spus EFSA și ECA, pentru că nu e vorba de perturbator, ci și de substanță cancerigenă și mutagenă. Dacă se spune EFSA a dat o opinie pozitivă și comisia a mers mai departe, atunci permiteți-mi să mă îndoiesc de calitatea evaluărilor EFSA. Și al doilea lucru, uh, de ce e nevoie de obiecții? Pentru că nu toate statele membre sunt de acord. Să ne uităm la ultima reuniune a Comitetului de Experți. 10 state membre erau gata să voteze pentru autorizație și 13 erau împotrivă. Deci nu e vorba doar de poziția unor parlamentari, ci și de a mai multor state membre. Nu vrem OMG-urile dumneavoastră rezistente la glifozat, pentru că glifozatul probabil este cancerigen și nu servește la nimic. Vreau doar să vă rog să respectați limita de două minute ca să poată vorbi și colegii. Mai dorește cineva dintre membrii care să, să intervină? Doamna Grostet, încă o dată. Nu, voiam doar să spun că regret aceste dezbateri pe aceste subiecte atât de delicate referitoare la OMG-uri, dar uh, Aș vrea totuși să dăm dovadă de rațiune cu toții. Mulțumită OMG-urilor, am găsit anumite medicamente indispensabile, deci nu trebuie să condamnăm uh, sistematic toate OMG-urile. E ceva deosebit de grav. Sau ar fi ceva deosebit de grav. Dacă avem de hrănit miliarde și miliarde de oameni pe pământ, poate că totuși ar trebui să fim recunoscători că există OMG-urile. Mulțumesc. Mai e cineva? Atunci voi da cuvântul Comisiei. Mrs. Chairman, thank you very... Doamna președintă, mulțumesc că dați cuvântul și Comisiei. Am ascultat, bineînțeles, cu mare interes toate intervențiile din sală. Permiteți-mi pe scurt să vă prezint elementele principale ale proiectului de autorizație. Mai întâi, îmi permit să insist asupra faptului că noi am urmat procedura prevăzută prin regulamentul uh, OMG și că EFSA a făcut o evaluare a riscurilor uh, detaliată în ceea ce privește efectele potențiale asupra um, sănătății umane, animale și asupra mediului. Bineînțeles că statele membre au avut posibilitatea să facă observații privind această evaluare a riscurilor, EFSA a ținut seama de ele în aviz, în opinie sa și de asemenea și-a justificat uh, această opinie în reuniunea Comitetului Permanent. Conform regulamentului 1829 uh, din 2003, care autorizează OMG-urile pentru furaje și alimente, s-a analizat probele existente, nu au apărut probe noi care să invalideze opinia EFSA. Pe baza acestora, Comisia a trebuit să propună statelor membre un proiect de autorizație pentru acest porumb modificat genetic și subliniez că se respectă obiectivul regulamentului, adică menținerea siguranței și unui nivel înalt de protecție a vieții umane, animale și și a bunăstării mediului și a intereselor consumatorilor. Deci s-a votat la sfârșitul lui ianuarie, pe 27, această decizie și, după cum știți, nu au fost opinii uh, împotrivă și acum Comisia trebuie să meargă mai departe. În legătură cu elementele științifice, Panelul științific de la EFSA a folosit o modalitate foarte bine definită de culegere de probe științifice și a conchis că toate aceste combinații nu ridică probleme uh, de siguranță, ținându-se seama de elementele de bază, cele cinci, precum și de datele privind cele cinci subcombinații, ca să răspund la observația din proiectul de rezoluție că nu s-au pus la dispoziție suficiente date. EFSA a analizat detaliat în funcție de o metodă pe bază de date științifice. În legătură cu observația legată de pesticid, nu trebuie să uităm că autorizarea pesticidului e legiferată prin legislație specifică. Și, bineînțeles, în funcție de cum se aprobă sau nu pesticidul, produsele puse în comerț trebuie să respecte nivelurile de reziduri maxime. Să zicem că un anumit pesticid e autorizat, produsele care îl conțin vor trebui să respecte limitele de reziduri prevăzute pentru acest uh, pesticid. Acest porum nu e cultivat în Europa, ci e importat ca aliment și ca furaj, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte uh, limitele de reziduri maxime stabilite pentru pesticidul respectiv. Dacă în viitor se va modifica acest nivel maxim de reziduri, și acest porumb modificat, când va fi important, va trebui să respecte noul nivel. Deci să facem o diferențiere între legislația dintre OMG, pentru OMG-uri și pentru pesticide, chiar dacă există interferențe. Și OMG-urile trebuie să respecte nivelurile de reziduri. Bineînțeles că și eu și colega mea am ascultat toate observațiile făcute, dar trebuie să subliniem că Comisia a urmat toate etapele procedurale și uh, că e foarte greu să acceptăm că am depășit în vreun fel mandatul ce ne-a fost acordat, pentru că nu am făcut acest lucru, am urmat toate etapele. EFSA a venit cu o opinie detaliată privind porumbul și noi ne respectăm obligațiile juridice. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că ați înțeles de ce acest proiect de autorizare e justificat și se bazează pe temeiuri științifice solide și că etapele care urmează sunt conform legale. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Votăm totuși mâine și în plenară în prima sesiune din aprilie. Încă o obiecție, punctul următor, în legătură cu Triton X100 și dau imediat cuvântul doamnei Gerling, care este raportor. Mulțumesc foarte mult! Această obiecție e diferită de cea precedentă în sensul că se bazează pe dreptul nostru de a obiecta și nu doar pe dorința de a spune ceva. E vorba de un act delegat pe care noi, ca și comisie, trebuie să-l analizăm și avem și dreptul să facem obiecții. Am ridicat o obiecție pentru că am griji serioase legate de impactul său asupra farm- industriei farmaceutice și asupra mediului în general. Toate substanțele din anexa la RICI uh, sunt percepute ca fiind foarte periculoase și rele, dar nu e chiar așa. Important e cum sunt folosite. Uneori sunt folosite în așa fel încât aduc foarte multe beneficii. Pe scurt, e vorba de un, uh, o substanță folosită pentru a de, deactiva virus, pentru a purifica vaccinurile. Face ca medicamentele să fie mai sigure. Uh, e folosită de um, și recunoscută de OMS și de Agenția Europeană pentru Medicamente. Uh, E folosită în foarte multe medicamente, vaccinuri, dispozitive medicale de diagnostic și lista poate continua. Considerăm că e important pentru colegi să știe de acest context atunci când se gândesc la obiecție. Nu cred că propunerea comisiei, așa cum este, oferă suficiente garanții că această substanță va putea fi folosită în scopuri științifice în continuare și nu cred că în acest moment comisia ne poate oferi aceste garanții, dat fiind că nu a făcut o analiză a impactului și a, a opțiunilor la dispoziție. Pe mine mă îngrijorează, printre altele, și durata autorizării. Nu există o perioadă maximă de autorizare, e adevărat, dar sunt sigură că colegii îmi vor spune că, în teorie, se poate acorda o autorizare pe un termen mai lung. Experiența ne arată că există un maxim de facto de 12 ani actualmente. O autorizare pe 12 ani nu ține seama de ciclul de viață al produselor medicinale, în care testele clinice pot dura 15 ani numai ele. Companiile care folosesc uh, substanța în procesul de producție, deci uh, vor avea uh, o durată insuficientă și care nu corespunde cu ciclul de producție și cu durata de viață a produselor. De asemenea, atrag atenția asupra unor inconsecvențe din abordarea comisiei. La uh, considerentul F vorbesc de importanța acestei uh, substanțe care e folosită în producția anumitor um, produse de laborator, dar nu medicamente. Deci când e folosită în cadrul de producție, nu, în cadrul producției nu e scutită și mi se pare ilogic și aș vrea să ne spună comisia care este logica. Avem și alte preocupări. Faptul că până acum comisia nu a venit cu abordare în, leg- de cură, în legătură cu poluarea provocate de produse farmaceutice. Dacă ar fi avut, poate nu am fi purtat această discuție. Comisia a autorizat separat utilizarea um, Triton în legislația farmaceutică. Nu există dovezi care ar provoca daune de mediu serioase sau de vreun fel și nu vom uh, face prin acest, această legislație decât să omorâm o parte a industriei europene. Deci mi se pare că nu s-a ținut seama de aceste îngrijorări importante și de aceea actul este disproporționat și nu respectă obiectivele RICI. Înțeleg că acest proiect de act vrea să adauge și 11 alte substanțe și consider că e regretabil. Mi se pare că a fost alegerea comisiei să lege toate substanțele în, în același act. Am făcut uh, o obiecție și anul trecut în legătură cu cafeina, care a avut același efect și acum aștept reacțiile comisiei. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dau cuvântul acum membrilor, întâi raportorii din umbră sau reprezentanții lor, mai întâi doamna Grostet. Mulțumesc, doamna președinte intervin în locul colegului Maulu, care nu poate fi de față. Ca să arăt colegilor că nu sunt deloc împotriva obiecțiilor, vreau să le spun că de data aceasta mi se pare o obiecție cu adevărat justificată. Mi se pare că dacă punem pe lista de la anexa 14 a regulamentului RICI adică substanțele care trebuie preautorizate, familia de substanțe la care aparține Triton X100, e o eroare pentru sănătatea publică și asta e și părerea colegului meu. Doamna Gerling a explicat foarte bine. Se folosește în procesul de producție a multor medicamente și dispozitive medicale pentru a inactiva virus utilizarea sa în acest cadru, bineînțeles că este autorizată de Agenția Europeană a Medicamentelor. Și dacă punem Triston X100 pe lista de autorizare RICI, asta ar putea să fie justificat dacă folosim acest produs, această substanță, de fapt, în alte procedee industriale, cum ar fi uh, vopselurile, dar e foarte dăunător pentru biotehnologii. Așadar, chiar dacă această decizie nu duce la interdicția pur și simplu a substanței, ea va face ca utilizarea sa să fie supusă unei autorizări prealabile, limitată în timp, ceea ce ar complica cu adevărat procedurile și ar introduce o mare incertitudine juridică pentru întreprinderile care se ocupă de științele vieții. Deci, trebuie să amintim că ciclul de dezvoltare pentru un medicament sau dispozitiv medical e lung, uh, presupune multe obligații impuse prin legislație și această incertitudine care va apăsa constant asupra renoirii autorizării Triton X100 va bulversa procesul de fabricație pentru anumite produse medicamentoase, pentru care nu există niciun risc de sănătate publică. Acest lucru, deci, ar duce duce la retragere de pe piața unor produse indispensabile unor pacienți și de aceea există un risc real pentru sănătatea publică. Susțin așadar întru totul poziția doamnei Gerling și asta v-ar fi spus și colegul meu pentru care am intervenit. Mulțumesc. Eh, Domnul Mulțumesc. Da, mă bucur să avem această discuție uh, despre această obiecție, despre includerea substanței în anexa 14 din RICH. Acest grup, cunoscut ca Triton X100, e folosit în diferite substanțe farmaceutice și în sectorul chimic, așa cum spunea domnul Chimle, într-un mod pozitiv menționat și de doamna Gerling dar grupul de substanțe a fost identificat care duc la uh, modificarea celulelor. Legătura cu un octilfenol, iar când ne întrebăm uh, ce ne ucide, e o substanță chimică periculoasă care merită să apară aici fără nicio îndoială utilizarea Triton X100 poate avea efecte negative, majore, și acești, uh, aceste elemente care influențează glandele endocrine nu ar trebui puse pe piață. Propunerea de acte legat include 12 substanțe în anexa RICH, o anexă de, de uh, substanțe care să nu mai fie folosite, dacă nu există autorizare de utilizare. Asta nu înseamnă interdicție, ci interdicție doar dacă nu există o cerere de autorizare. Și dacă obiecția se aprobă, cele 12 substanțe nu ar fi incluse în anexa 14, lipsa de, uh, lista de <laughs> substanțe îngrijorătoare, și altfel avem recomandarea agenției din uh, februarie. Nu există niciun motiv să fie incluse aceste substanțe doar pentru a extinde nejustificat uh, perioada pentru o singură substanță, o extindere problematică care de fapt nu poate fi dată așa conform RICH. Uh, socialiștii nu vor susține această obiecție, cu siguranță. Mulțumesc. Doamna Rivas e pe listă, mai dorește cineva? Dacă nu, închid lista aici și dau cuvântul doamnei Rivasi. Acum, vă rog. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul coleg Poc. Pentru că trebuie să vedem care e problema. Felicit Comisia de altfel pentru că vrea să includă în anexa 14 a 12 substanțe foarte îngrijorătoare, care ar trebui deci să fie interzise în viitor pe piața europeană, printre care patru phtalați. Acum, ce obiecție lansează doamna Gerling? Dacă e acceptată, niciuna dintre cele 12 nu va fi interzisă interesant e să ne uităm la ele. Există o firmă care comercializează acest Triton X100. Până la urmă, nu problema, e, problema nu e cu acest Triton X100, ci degradarea acestui agent antiviral care se degradează în perturbatori endocrinieni și care se regăsesc printre acele 12 substanțe uh, propuse de comisie. Deci, dacă trece obiecția doamnei Gerling, cele două substanțe foarte, uh, foarte îngrijorătoare nu vor fi interzise. Deci ni se spune, da, dar e un agent antiviral foarte important pentru medicamente. Bun, să zicem, dar acest laborator Elili poate să pună pe piață în continuare Triton și întreprinderea mai are 24 de luni în care să pregătească un dosar de solicitare a prelungirii autorizării. Deci laboratorul trebuie să facă asta singur și cu siguranță nu, se va opun, nu trebuie să ne opunem la clasificarea 11 substanțe periculoase doar pentru a apăra o mică afacere. Sunt aceste substanțe foarte îngrijorătoare care trebuie eliminate pentru că sunt periculoase pentru sănătatea oamenilor și dacă există un laborator care are această moleculă care pune probleme la degradare, atunci să ceară o autorizare suplimentară. Deci care e problema? Pentru un produs vreți să blocați eliminarea 12 substanțe foarte îngrijorătoare pentru sănătatea oamenilor. Nu ținem. Thank you very much. Uh, Mulțumim. Și acum comisia. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a răspunde la argumentele domnului Görling în proiectul de rezoluție. Aș menționa foarte repede că, de fapt, nu vorbim de act delegat aici, ci de un regulament care urmează să fie adoptat în procedura obișnuită, pentru că RICI nu a fost adaptat încă la tratatul de la Lisabona. Spre deosebire de ce a spus doamna Gerling, autorizarea asta înseamnă proprietățile inerente ale substanțelor. Și acum suntem în etapa în care decidem dacă să trecem substanțele în anexa 14. Prin, acesta este principiul trecut în RICH identificarea unor astfel de substanțe îngrijorătoare și trecerea în anexa 14 trebuie decisă pe baza proprietăților inerente, pe când evaluările de risc sunt luate în calcul doar când comisia decide oferirea sau interzicerea autorizării. Solicitanții trebuie să decidă fie că riscul e controlat, fie că beneficiul depășește riscurile. Doamna Gerling a întrebat ce crede Comisia despre faptul că substanțe care există în produse medicale sunt acceptate de autorizare conform RICI, dar substanțe pe cum Triton X100 folosite eventual în producție, nu. Realitatea apare în uh, RICI o excepție pentru substanțe care apar în produs, dar nu în producție, în timpul producției. Și avem și alte substanțe în anexa 14 care sunt în aceeași situație. Solvenți, de exemplu, care sunt folosiți în producția de medicamente, dar nu sunt prezenți ca atare în produsul final. Și acestea trebuie autorizate. Și sunt autorizații pe care Comisia le-a emis pentru astfel de substanțe sau e că a dat un aviz pozitiv recomandând Comisiei să ofere autorizația. Asta ne arată că industria farmaceutică este capabilă să gestioneze acest proces de cerere și obținere de autorizări. Durata procedurii de autorizare, menționată de doamna Garling ca fiind un element important, ceea ce este adevărat, Comisia e de acord, dar cei 12 ani la care v-ați referit ar fi o marjă superioară pentru momentul de față, pentru ceea ce ni se recomandă în textul juridic. Nu există nicio astfel de limitare, deci autorizarea poate fi dată și cu perioade de revizuire mai lungi de 12 ani. Comisia tocmai a prezentat statelor membre, autorităților uh, competente, un document arătând care sunt motivele pentru care când s-ar putea lua în calcul astfel de perioade mai lungi. Și asta, tocmai ast, un astfel de exemplu s-a dat pentru astfel de perioade mai lungi. Și aș mai dori să corectez o impresie creată. Autorizațiile în sine nu sunt limitate în timp. Ele sunt oferite și apoi sunt revizuite la intervale regulate, dar autorizația în sine nu e limitată în timp. argumentul despre incertitudine și lipsă de predictibilitate menționat de doamna Coste, îl auzim mereu. În tot felul de companii, în tot felul de sectoare de produse care trebuie autorizate. Și e un argument drept, dar Comisia a făcut uh, uh o, o transparență mai bună facem această analiză cu ani înainte, procesul e mult mai transparent și am făcut eforturi împreună cu ECA ca să vă asigurăm despre legăturile dintre aceste perioade de revizuire, cum sunt determinate. Credem așadar că predictibilitatea s-a îmbunătățit și, așa cum s-a spus mai devreme, industria farmaceutică a reușit deja să treacă prin acest proces cu succes în repetate rânduri. Doamna Gerling a mai spus că nu ar exista o analiză opțională de risc pentru acest sector. Are dreptate la modul, la, în momentul în care autoritățile în Germania au făcut această analiză, ele nu cunoșteau această utilizare specifică pentru că nu fusese declarată în dosarul de înregistrare. Dar în cadrul procesului în care ECA a prioritizat substanța și când Comisia a făcut o consultare sub, uh, publică pe impact, uh, am fost, uh, ni s-a atras atenția asupra acestei utilizări, am uitat la ce au spus, ce au spus reprezentanții industriei și am constatat că, fiind foarte utilizată substanța unde autorizarea e justificată, nu e niciun motiv să nu o facem și pentru industria farmaceutică fie nu avem o bază juridică, REACH are posibilitate foarte limitată de a da derogări doar pentru un anumit sector când condițiile nu sunt îndeplinite, după părerea noastră. Deci chiar dacă am face ce ni se cere în rezoluție, adică să oprim regulamentul și să prezentăm din nou și să facem o analiză de risc, am ajunge probabil la aceeași concluzie. încă o observație. Nu e vorba de faptul că ar fi o singură uh, companie care folosește produsul, ci sunt mai multe. Dar în ceea ce privește solvenții menționați mai devreme, ca și în acel caz, credem că și aici se pot obține autorizări, iar beneficiile acestor substanțe cât privește inactivarea virusilor toate acestea sunt argumente de luat în calcul când se decide oferirea autorizației și durata perioadei de revizuire. Mulțumesc! Și astfel, mulțumesc! Astfel uh, încheiem discuția pe această obiecție. <clears throat> Mâine o să punem la vot. Următorul punct, LULUCF, în raportul, proiectul de raport. Și suntem gata să începem, pentru că alături de noi este raportorul, domnul Linz, și îi dăm cuvântul imediat. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că pot prezenta astăzi raportul meu aici. Partea de agricultură și silvicultură și transpunerea acordului de la Paris. Așa cum știți, acordul de la Paris are obiective ambițioase și esențial este să transpunem aceste obiective în toate sectoarele. Și la LULUCF este vorba de transpunerea în domeniul agricol și silvic. Cred că trebuie să ținem cont de faptul, de această rol de pionier al Uniunii Europene în protecția climatică, dar nu doar să avem în vedere acest rol, ci să-l uh, trăim activ și mai departe. Și de aceea e important ca și în domeniul agriculturii și al silviculturii să rămânem credibili. În proiectul meu de raport am încercat să subliniez rolul important al agriculturii și silviculturii în acest sens un sector uh, aflat într-un, într-o intersecție uh, de interese și așteptări diferite, producția de hrană, producția de, material, de produse din lemn, dar și dezvoltarea durabilă care poate avea efecte corespunzătoare și mai mult decât atât faptul că acest sector are un mare, mare potențial de captare de dioxid de carbon și stocare. Mai mult decât atât, e un sector sensibil și, dacă vrem, prima victimă a modificărilor climatice și a efectelor acestora. Ca să folosim acest potențial uh, cu privire la captarea emisiilor de dioxid de carbon, totalul uh, emisiilor captabile este de 9%, dar pentru asta sectorul trebuie încurajat să producă astfel de certificate. Flexibilitatea prevăzută de LULUCF și cu privire la distribuirea sarcinilor e desigur un bun instrument în acest sens. Aceste certificate însă nu sunt automatizate, trebuie câștigate cu greu și trebuie meritate și de aceea cred că trebuie să și încurajăm acest efort. Statele membre s-au obligat ca emisiile cu dioxid de carbon să rămână sub control și important ca acest element să fie transpus aici și ca pilon nou, integrat în politica europeană și valabil până în 2030. După părerea mea, un rol important îl joacă și dezvoltarea durabilă a industriei uh, silvice, stocare, producția de produse naturale care pot înlocui până la urmă produse cu consumare de energie. Acest potențial poate fi realizat doar în strânsă legătură cu statele membre și în niciun caz împotriva acestora. Nu putem uita cât de diferite sunt uh, pădurile din Europa, efectele climatice, potențialul de împădurire, sunt mai multe exemple. Și acum câteva propuneri concrete de modificări. Le-am uh, trecut în raport. E vorba în special de stabilirea punctului de referință și cum este calculat și stabilit. Am propus o perioadă nouă din 2000 până în 2012, Comisia a zis 1990 până în 2009. Eu mă duc către sfârșitul acestei prime perioade a protocolului de la Kyoto și mă apropii mai mult de situația de astăzi. Cred că în practică asta se va putea transpune mai bine și uh, mai pentru stabilirea acestui punct de referință, am gândit un model pe trei etape. Rolul comisiei, mă rog, spunând-o simplificat, rolul comisiei e diminuat și comisia trebuie să se pună de acord cu statele membre cu privire la stabilirea acestei valori de referință. Al doilea subiect, uh, gestionarea pădurilor. Cred că aici acel uh, cap de 3,5%, acel, acel plafon care spune câte credite se pot calcula în cele din urmă, e important, e prea puțin, e prea puțin flexibil pentru statele membre cu multă pădure. Și de aceea am dublat aceste valori procentuale, iar țări precum Suedia și Finlanda au astfel ceva mai multă flexibilitate. Despre împădurire, în cele din urmă, cred că e important ca aceste credite să fie garantate pe 20 de ani și numai în situației bine justificate să aibă o perioadă de, maximă de 30 de ani. Cred că regulile internaționale de protecție climatică trebuie să reprezinte firul roșu pe care să ne orientăm, dar UE, după părerea mea, nu ar trebui în niciun caz să rămână în urmă. Acestea ar fi, după părerea mea, punctele principale pe care le propun. Aștept cu interes comentariile raportorilor din umbră și altor colegi, desigur, și aștept cu interes cooperarea cu toți colegii de la Agri, ITRE, DEVE și încerc în cadrul acestui proces să țin desigur cont de propunerile din toate aceste discuții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Linz. Haideți să-i ascultăm pe raportorii din umbră. Domnul Brannan, mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să-mi spuneți cât pot să vorbesc. Nu aș vrea să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Președinte, deocamdată aveți timp berechet. Nu cred că ar trebui să subminăm cât de important e regulamentul LULUCF în uh, combaterea schimbărilor climatice în acest puzzle. Cred că avem uh, o oportunitate reală de a duce contribuția la acest proces mai vast, vast pe care reprezintă combaterea schimbărilor climatice. Raportul domnului Linz este foarte bun, e un bun punct de plecare. uh, a fost foarte receptiv în, conversațiile pe care le-am avut și uh, în această primă etapă în care am avut uh, un schimb între raportorul principal și raportorii din umbră, această primă etapă a mers bine. Acum, uh, ca să vă prezint puțin perspectiva socialiștilor și democraților. E foarte important pentru noi cu acest regulament LUCF uh, să ajungem într-o situație în care avem o tragere la răspundere la o contabilitate fiabilă foarte uh, puternică și uh, foarte stabilă. E un obiectiv uh, foarte important pentru noi. Apoi, faptul că măsurările, deci baza, punctul de plecare pentru măsurător să meargă mai departe. Așa cum a spus Norbert, Comisia a făcut o propunere, el în propunerea sa face o propunere diferită de calendar, însă noi am vrea să nu mergem uh, Uh, mai departe de data de, de 2009. Cu cât perioada dinainte e mai lungă, uh, cu atât propunerea uh, Comisiei mai bună. Dacă mergem mai departe de 2009, e problematic. Motivul e că în 2009 a fost uh, introdusă legislația cu privire la sursele regenerabile de energie. S-a schimbat complet situația și deci din perspectiva noastră noi nu considerăm că trebuie să mergem mai uh, departe de data 2009 ca punct de referință. Uh, Comisia a ales această, această dată ca termenul limită. Deci e perioada de pornire pentru uh, uh, perioada de, de contabilitate. Și de ce? Pentru că atunci s-a introdus această directivă. Deci, din perspectiva noastră, e un aspect foarte important. Apoi, trebuie să îi stimulăm, deci să, prin, să stimulăm folosirea uh, lemnului în uh, Uh, materiale precum acesta. Deci uh, uh, este o cherestea laminată, care e la fel de tare ca și oțelul, e un produs inovator, el va revoluționa industria construcțiilor din Europa și din întreaga lume în următorii 5 până la 10 ani și companiile care produc uh, acest tip de material, mai ales în Germania sau în Austria, la nivel european, au avut o creștere a vânzărilor cu 20% anul trecut. Deci e cumva cărămida viitorului. Și cred că regulamentul LULUCF trebuie să stimuleze folosirea uh, acestei cherestele uh, laminate și altor produse pentru că ele captează carbonul la fel ca și pădurile și se uh, substituie și uh, oțelului și betonului care uh, necesită atât de multă energie uh, ca, să fie, ca să fie produse. Deci, uh, în acest sens ne-am dorit ca regulamentul CEF să facă cât mai multe cu putință. Apoi, Procentul de care vorbeam, sigur că va fi o dezbatere aprinsă în legătură cu el. Comisia a propus 3,5%. Noi, socialiștii și democrații, considerăm că e o propunere uh, rațională. Domnul Norbert a spus uh, 7%. Noi am fi vrut o comisie inferioară, deci preferăm uh, propunerea comisiei. Și ca să mă întorc la introducere, în legătură cu contabilitatea fiabilă ca obiectiv principal pentru noi, cei 3,5% de care vorbeam, sau 7%, sau oricare ar fi cifra până la urmă. Nu uh, dictăm uh, ceva, deci nu uh, impunem ceva țărilor europene, nu spunem Finlandei sau Letoniei sau Austriei sau oricărei alte țări europene uh, ce ar trebui să facă. Noi spunem că avem nevoie de un sistem de contabilitate uniform care să se aplice peste tot tuturor țărilor din uh, Uniunea Europeană, astfel încât să putem uh, uh, compara și corobora. Și am vizitat Finlanda. Uh, nu cred că ce face Finlanda în domeniul bioeconomiei e ceva rușinos, nu din contră, cred că face lucruri laudabile. Și Mm, ei se află la o extremă față de alte uh, țări sau față de media europeană, dar trebuie să explic, uh, explice de ce. 80% din suprafața Finlandei e acoperită de păduri, deci au această, uh, acest zăcământ foarte important. Deci nu e de mirare că taie lemnul și folosesc în bioeconomiei. Și pe de altă parte, la, celălalt, la cealaltă extremă ai Malta, care nu prea are păduri. Deci, cred că e foarte posibil pentru ca Finlanda și uh, Suedia să explice de ce au reguli sau situații diferite de cele europene. Ar avea ceva, deci o teză pe care ar putea o apăra și nu cred că am putea contesta poziția lor. Și în ce privește amendamentele mele, în ce privește regulamentul privind partajarea eforturilor, socialiștii ar dori să uh, introducă un uh, amendament la LULUCEF în ce privește Uh, contabilitatea obligatorie pentru mlaștini um, și pentru turbării. În uh, acest domeniu, noi dorim să se recunoască că uh, copacii sequestrează foarte bine carbonul, la fel ca și turbăriile. Turbăriile sunt chiar mai performante decât pădurile, decât cheresteaua. Turbăriile sunt cu mult, mult mai performante. Există mai mult uh, carbon, cărbune în, uh, în uh, mlaștinile din uh, nordul Angliei decât în toate pădurile din Franța, Germania și Regatul Unit. Deci, cred că trebuie să ne asigurăm că aceste turbării sunt ocrotite și dacă le exploatăm, atunci trebuie să corectăm. Am, le-am exploatat în trecut Uh, am plantat uh, teren, am plantat uh, păduri în Regatul Unit și apoi am tăiat pădurile și am reinițializat, am relansat aceste turbării. Deci trebuie să ne asigurăm că atunci când le exploatăm, luăm măsuri de corecție. Mulțumesc! Un alt raportor alternativ, doamna Jivsnievska, nu e sală, și domnul o reprezintă, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, doamna Vișnievska nu poate participa la ședința noastră, deci a trimit uh, o contribuție în scris. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor uh, elemente în ce privește raportul LUCEF. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Linz pentru proiectul său de raport. Eu cred că acest raport merge în direcția potrivită, deși există câteva elemente care cred că ar trebui să fie consolidate sau poate aprofundate. Uh, primul sau prima observație vizează categoriile care formează LULUCEV și cum trebuie tratate în uh, contextul uh, deci a tot ce nu intră sub incidența ETS. Sigur că totul trebuie să fie definit în acest regulament, dar poate că ar trebui să examinăm mai bine, mai de aproape situația. Apoi, uh, uh, contabilitatea, nivelurile uh, pentru determinarea suprafeței silvicole. Sigur, totul e la latitudinea statelor membre și credem că Uniunea Europeană nu ar trebui să intervină în acest domeniu al contabilizării pădurilor, ales având în vedere uh, împărțirea puterilor. S-a mai vorbit despre acest procent, dacă ar trebui să fie majorat sau nu. Dacă ne uităm la procentul care a fost menținut uh, sau uh, uh, păstrat în, propun, în regulament, nu cred că vom gestiona bine pădurile și nu știu dacă am reușit mai ales să atingem obiectivele de la Cortută la Paris. În orice caz, sper să țineți cont de observațiile doamnei Vișnievsva. Mulțumesc, mulțumesc domnul Torvalds. Mulțumesc, doamna președinte. bitten, weil ich ein bisschen in Deutsch Trebuie să rog interpreții să mă ierte pentru că voi încerca să vorbesc în germană. După cum vă dați seama, nici engleza, nici germana nu sunt limba mea maternă. Aș vrea mai întâi să mulțumesc colegului Linz. E vorba aici de un subiect destul de tehnic și dacă nu suntem prudenți, s-ar putea să pățim ca Hans, Hans și Gretel și să ne pierdem în pădure, să ne rătăcim. Cam atât cu germana. Sau așa zisa germană. I'm happy that the draft report emphasizes... Mă bucur de faptul că proiectul de raport pune uh, acord pe măsurile pentru a reduce emisiile uh, în sectorul uh, LULUCEF. Dar avem de-a face cu o problemă foarte gravă. O pădure, când e considerată ea un put de carbon și în ce împrejurări? Există lacune în ceea ce privește drepturile pentru emisii și partajarea eforturilor. Și luluceful ul e adesea tratat ca o categorie reziduală. Cumva, pădurea trebuie să plătească oalele uh, sparte în uh, ETS sau în partajarea eforturilor. Și deci, trebuie să avem mai multă flexibilitate în sistem, pentru că noi considerăm că acest echilibru e uh, incorrect. și în partea din lume din care vin eu, acest, această injustiție e văzută ca un subiect pentru care voi ar putea să piardă din uh, popularitate. Avem obiecții la procentul, la pragul de 3,5%. Colegul Linț l-a dublat, a ajuns la 7%. S-ar putea să fie o modalitate pentru a rezolva problema, dar noi încercăm de unde, să aflăm de unde a apărut acest procent de 3,5%. Am întrebat comisia, am întrebat uh, mai multe instituții și n-am primit un răspuns clar. Se pare că acești 3,5% <laughs> au fost scoși așa din uh, mânecă ca un as și poate că nu e modalitatea cea mai potrivită de a mm, face propuneri în domeniul procentelor. Instrumentele în acest uh, domeniu al uh, gestiunii pădurilor sunt investiții pe viitor și deci uh, sunt în aceeași, sunt în asentimentul colegului Brennan. Noi am dorit ca produsele prefabricate să fie o categorie separată tocmai pentru a permite industriei să facă pași înainte. Trebuie să avem schimb de bune practici să răspândim bunele practici uh, în uh, gestiunea silvicolă și în alte părți din Europa, pentru că știm și Lind și Brennan sunt uh, pe aceeași lungime de undă în acest domeniu. Credem că o pădure bine gestionată e un aspect pozitiv. Apoi suntem de acord că uh, silvicultura și gestiunea pădurilor e o chestiune, uh, deci o competență a statelor membre și susținem acest uh, principiu. Avem câteva obiecții în legătură cu nivelurile de referință în domeniul silviculturii. Deci dacă vă uitați la istorie, primul nivel de referință a fost pregătit pentru Finlanda, atunci când producția de uh, hârtie de ziar a scăzut uh, din anii 90 până astăzi. Deci avem o problemă uh, structurală care a scăzut uh, tăierea copacilor. Am avut un, în 2005 și o grevă și o criză în 2009. Toate aceste evenimente au influențat felul în care nivelul de referință a fost uh, calculat ceea ce nu are nimic de a face cu felul în care funcționează pădurea ca un uh, puț de carbon. Deci noi credem că am trebuit să avem o definiție a puțului care să țină cont de tot ce se întâmplă cu pădurea, nu uh, ce se întâmplă în societate. Dar, în general, cred că mm, avem o propunere pozitivă mai ales după reuniunea de la Baden-Baden la G20. Știm că Uniunea Europeană va fi probabil singurul actor uh, în acest domeniu, dacă nu uh, vedem cu cine împărțim răspunderea, atunci vom fi uh, vom, ne vom gestiona pădurile în urma unor tweet-uri uh, puse online de către Donald uh, Trump. Și n-aș vrea să se întâmple așa. Mulțumesc, iată contribuția mea la această dezbatere. Mulțumim, domnule Torvalds. N-am înțeles. Ați zis că veți vorbi în germană? Și după aceea ați vorbit în engleză. Poate a fost o glumă, dar n-am prins-o. Oricum, v-ați expirat timpul. Domnul Flanagan. Mulțumesc și îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost la Comisia Agri. Mi-am dat seama că ați, ați început așa de repede să discutați acest subiect. Din perspectiva unui eurodeputat, noi am discutat și cu fermierii din Republica Irlandeză, cu silvicultorii, cu toții suntem de acord că trebuie să facem ceva pentru a combate schimbările climatice și emisiile poluante. Una dintre preocupările cele mai mari pentru noi e că în Irlanda, cel puțin, vom avea o situație în care turbăriile, ă, dealurile, ă, unii zic că e vorba de peisajul rău, eu zic că e minunat, ă, totul va fi acoperit de păduri pentru a compensa Uh, ce se întâmplă în sudul Europei. Mm, mm, partea mea din continent va rezolva ce se întâmplă în sudul Europei. Da, reversul medaliei, această dezbatere, dacă pădurile sunt un pus de cărbune sau nu, eu vă pot spune că în țara mea silvicultura îi alungă pe oameni din aceste zone există hectare, acre, noi calculăm în acre, uh, hectare acoperite de păduri. Dar oamenii au dispărut. Deci dacă continuăm așa, va fi uh, grav. Trebuie să punem uh, capăt acestui proces, pentru că nu cred că este scopul lui. În ce privește turbăriile și zonele mlăștinoase, dacă ele ar trebui incluse sau nu, eu sunt de acord cu a le include. M-aș, aș fi mai prudent Poate ar fi mai bine să fie la libertatea statelor membre. Și de ce spun asta? E că toți politicienii, uh, dacă e o, un obiectiv, toată lumea va spune că am fost obligat și nu se va întâmpla nimic, pentru că dacă încerci să facă ceva cu forța, nu, nu o să o facă cum trebuie. Deci cred că ar trebui să fie la latitudinea statelor membre, dar în același timp cred că trebuie să facem ceva în acest sens și ar trebui să discutăm de un subiect important. Eu vin dintr-o zonă în care vorbim despre, deci de, de, de uh, turf, deci este un uh, uh tip de cărbune pe care le aducem vara când facem picnic, nu mai facem picnic, dar mă rog, când făceam, mă aduceam acasă și știm care este problema. Știm că unele zone, acestea sunt uh, fără preț, sunt inestimabile, dar dacă vorbiți cu acești oameni care își uh, încălzesc uh, casele cu acest uh, cărbune le spun, cu turba, le spunem pe de o parte că este uh, extraordinar, dar pe de altă parte vă puteți uita la uh, turbă, dar nu vă veți mai putea să folosiți turba ca să vă înlocuiți casa. Deci după ce uh, iau uh, sfârșit aceste uh, procese de contabilitate să, dăm seama, să ne dăm seama că prin măsurile noastre s-ar putea ca oamenii să uh, sărăcească cu totul, pentru că aceste măsuri sunt minunate, dar uh, e greu de acceptat o astfel de măsură. Deci va trebui să luăm totuși decizii uh, care pot fi puse în aplicare. Mulțumesc! Domnul Iavor, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Lind pentru raport. Sigur că atunci când vorbim de regulamentul RCF trebuie să ținem cont de faptul că face parte dintr-un context uh, mai uh, larg, respectiv atingerea obiectivelor de la Paris și uh, a obiectivului UE de decarbonizare până în 2050. De LULUCEF nu este scopul în sine, ci e o parte din soluție. Și trebuie să mm, analizăm acest regulament și să vedem dacă își aduce contribuția la uh, atingerea acestor obiective de care vorbeam. Apoi trebuie să mai uh, spunem că acest regulament afectează domenii sau sectoare care nu țin doar de climă, ci că trebuie să ținem cont de tot ce ține de biodiversitate și de conservarea speciilor. tot ce ține de silvicultură, gestiune, deci exploatarea pădurii, uh, alte domenii, exploatarea turbărilor, care au fost menționate de antevorbitori. În acest context, cred că propunerea Comisiei publicată în iulie 2016 Regul regula soldului zero e foarte bună pentru a atinge aceste obiective. Am înțeles argumentele domnului Linz, conține elemente pozitive, dar cred că e loc de mai bine pentru ca el să fie și mai eficient pentru atingerea acestor obiective. Cred că perspectiva pe termen lung ar trebui să fie adăugată la acest raport. Să spunem că nu e vorba doar de măsuri pentru următorii ani până în 2030, ci că trebuie să ținem cont de Uh, de termenul, deci de perspectiva pe termen lung până în 2050. Sunt de acord cu observațiile domnului Brennan, respectiv că nivelul de referință propus inițial, până, uh, deci e cel bun, 2009. Și reflectă foarte bine evoluțiile în sectorul uh, silviculturii și sunt de acord cu, deci nu sunt de acord cu propunerea domnului Linz de a o schimba la 2012. Apoi, în ce privește flexibilitatea cu domeniile non-ETS, eu sunt raportor la ITRE în acest uh, domeniu, deci m-am ocupat mult de acest subiect și sunt extrem de critic. Această flexibilitate, acest mecanism de flexibilitate, cred că nu este foarte bun. Ar trebui să-l uh, analizăm și să găsim o soluție convenabilă, un compromis. În ce privește îmbunătățirea regulilor contabile, e o idee bună, dar cred că trebuie să o aprofundăm. Cred că categoriile LULUCF trebuie să fie acoperite în mod transparent, uh, fiabil și echitabil. Și deci, propun un sistem mai echitabil. E foarte important ca propunerea să încurajeze folosirea durabilă a biomasei și că contribuția ei trebuie să fie calculată și ea. Și apoi să ținem cont și de efectele asupra biodiversității în urma folosirii bioenergiei. Bineînțeles că o să vă trimit amendamentele și aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru proiectul de raport. Thank you. And, uh, the last... Mulțumesc. Ultimul raportor din umbră care intervine astăzi, doamna Evi. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu doresc să-l felicit pe raportor pentru uh, documentul său. Totuși, aș vrea să mă refer la propunerile domnului Iavor, pentru că, în ciuda acestor propuneri care se încadrează în contextul propunerilor de reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Nu există nicio indicație privind uh, sporirea capacității de absorpție, astfel încât să ne ocupăm de o echilibrare. Deci, mi se pare că aici Comisia, în această propunere, nu dă dovadă de suficientă ambiție. Totuși, LULUCF ar permite uh, eliminarea 350 de, mii de, de milioane de tone de dioxid de carbon pe an. Deci, până la urmă, nu o să ne încadrăm în obiective. Și același lucru se va continua până după 2050, ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri. Ar trebui deci să avem o mai bună exploatare a pădurilor, a biomase energetice uh, pe care o avem la dispoziție. Ar trebui să avem obiective constrângătoare pentru 2030, 40, 50 și obiective strategice clare pentru domeniul LULUCF. Și dacă Uniunea Europeană își va revizui propunerile în ceea ce privește schimbările climatice, obiectivele pentru LULUCF trebuie să fie mai solide. Un alt aspect care ne îngrijorează în mod deosebit uh, ține de elementele de flexibilitate legate de regulamentul privind partajarea eforturilor. E o chestiune care a fost deja menționată. Aplicarea acestei flexibilități va reduce cu 38% reducerile de emisii în 2030, când obiectivul declarat e de 40%. Deci riscăm să nu ne atingem cu niciun chip obiectivele pe care ni le-am stabilit. După părerea noastră, ar trebui să eliminăm orice formă de flexibilitate, în special cele 280 de milioane pentru partajarea eforturilor și, de asemenea, o regulă mai uh, strictă, astfel încât acordarea creditelor de absorpție să se poată face numai pentru statele membre care nu folosesc instrumente de flexibilitate în cadrul partajării eforturilor. Dacă nu, o să ne confruntăm cu o situație cel puțin stânjenitoare pentru statele membre. Și salut ce spuneau colegii. Trebuie să avem un sistem de contabilizare unic pentru toate sectoarele și să ținem seama numai de cantitatea de dioxid de carbon efectiv captată. Și țin de asemenea să repet că este nevoie ca regulamentul LULUCF să fie avut în vedere în funcție de impactul uh, asupra protejării biodiversității. Și aici sunt uh, aspecte cheie și în niciun caz nu ar trebui să subminăm protejarea biodiversității. Și în încheiere, ar trebui să mizăm mai mult pe biomasa durabilă cu practici de producție cu adevărat eficace în ceea ce privește utilizarea resurselor. Sunt de acord cu ce spuneau unii colegi în sensul că ar trebui să facem o tranziție către materiale durabile, mai ales în construcții, cum spunea și domnul Brennan. Cred că acest lucru ne-ar permite să reducem emisiile și de asemenea să avem o mai bună captare a carbonului. Mulțumesc. Am o listă de membri care doresc să intervină, pe care o închid acum, dacă nu mai semnalează nimeni că dorește să ia cuvântul. Mai întâi, domnul Lize. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc mult și lui Norbert Linz pentru strădanile sale, pentru proiectul de text, care mi se pare o bază foarte bună pentru discuțiile noastre de aici din comisie. Vreau doar să spun trei lucruri pe scurt. Mai întâi, silvicultura joacă un rol important dacă vorbim de protecția uh, climei mm, pe termen lung, da, dacă vrem să ne atingem obiectivul de 1,8 sau chiar 2 grade, și de asemenea și pentru o uh, și pentru o climă favorabilă e bună o silvicultură durabilă. Deci, O pădure bine gestionată e foarte utilă pentru ținerea sub control a climei. Pe de altă parte, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Dacă punem ceva pe hârtie, asta nu înseamnă că așa o să se întâmple. Uh, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în anii următori cu pădurile, la metodele de contabilizare și colegii chiar au lansat îndemnuri foarte bune în acest sens. Și în al treilea rând, nu vrem să lăsăm impresia că celelalte sectoare uh, protecția climei este neglijată și că ne ocupăm numai de păduri. Aș vrea să atrag atenția asupra unei uh, incertitudine. Avem o rezoluție și în Parlament și în Consiliu despre ETS. Acolo nu există flexibilitate. Flexibilitatea pe care aveam până acum a fost abolită. Nu mai există acel mecanism comun de implementare. Măsurile pentru păduri și LULUCEF nu pot fi contabilizate. De aceea vorbeam de riscul de scurgere de carbon. De aceea ar trebui să avem Uh, un uh, obiectiv ambițios uh, de 43% fără flexibilitate. În propunerea comisiei avem această deja flexibilitate integrată în ceea ce privește LULUCF-ul și probabil că va fi nevoie ca și compromis de această soluție. Nu mă opun, dar vrem să nu extindem această flexibilitate pentru că ar fi incorrect față de sectorul ETS dacă să spunem acolo unde e afectată industria, unde există riscul de delocare a producției, nu lăsăm flexibilitate, așa au spus ambele organe legiuitoare, deci să nu lăsăm această flexibilitate uh, mai mare decât a propus-o Comisia, pentru că n-ar fi corect față de celelalte sectoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Grostet. Mulțumesc. Voi fi uh, relativ succintă pe acest subiect, pentru că deja s-au spus multe. E adevărat că e vorba de un subiect deosebit de important uh, în vederea implementării acordului de la Paris, dar cred că trebuie să ne ocupăm mai mult de regulile de contabilizare a emisiilor și a absorpțiilor din uh, domeniul terenurilor pentru a um, armoniza Uh, eforturile, dar și pentru a garanta uh, integritatea de mediu a dispozitivului, a mecanismului. Mai mulți actori implicați în gestionarea pădurilor consideră că e nevoie de precizări. De fapt, Comisia vorbește de niveluri de referință pentru silvicultură, cum ar fi, uh, cum a fost gestionată pădurea, cât s-a tăiat, cât s-a replantat, printre altele, și aici comisia va fi singura care va putea să aleagă criteriile. Mi se pare un pic disproporționat. Mai mult, ca să se stabilească nivelurile, Comisia propune să se ia ca referință perioada 2009-2020, ceea ce presupune că exploatarea forestieră nu va putea să se modifice, nu va putea să fie mai intensivă decât a fost în această perioadă și cred că pentru cei din domeniu e o problemă. Ar dori, fără îndoială, ca nivelul de referință să fie unul evolutiv și să nu fie blocat neapărat la această perioadă. De asemenea, cei din agricultură ar vrea, de asemenea, să nu fie mai vizați decât transporturile sau uh, construcțiile. Știu că trebuie să facă eforturi, dar agricultura, dacă trebuie să contribuie și ea, atunci nu trebuie nici sancționată, pentru că primul obiectiv al agriculturii e să producă alimente. Produce pentru a hrăni, nu pentru a combate schimbările climatice. Deci sunt convinsă că raportorul nostru, colegul Linz, pe care îl susțin întru totul uh, cu raportul său, va reuși să găsească un echilibru bun între diferitele considerațiuni. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, doamna Grostet. Doamna Schiller Perec. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și raportorului pentru un proiect de text foarte bun. Proiectul de text Uh, foarte echilibrat. În țările de jos uh, dorim flexibilitate între regulamentul privind partajarea eforturilor și LULUCF. Cred că e un lucru important și pentru agricultură, utilizarea terenurilor și silvicultură. Important e să oferim încurajări fără a uh, le lua încurajările altor sectoare fără a descuraja. Acum, în legătură cu rezervoarele de carbon, ele sunt bune și trebuie să avem o gestionare a pădurilor uh, mai durabilă și în același timp să asigurăm și menținerea biodiversității. Bineînțeles că alimentele sunt importante, dar să nu pierdem din vedere uh, emisiile de uh, gaze cu efect de seră și reducerea lor, care sunt posibile, care e posibilă reducerea, adică și în agricultură. În legătură cu silvicultura, folosirea uh, lemnului în construcții nu e decât benefică. Cred că avem exemple bune pe care le putem uh, imita exploatarea comercială a pădurilor nu e o amenințare la adresa climei, ci din potrivă, cred că ne ajută să acționăm mai pe larg și cred că și regulile uniforme de contabilizare ne vor ajuta să avem succes. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vaiso! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului, domnului Linz, și raportorilor din umbră. Mă voi referi la două dintre elementele menționate în raport. Discutăm această propunere și în același timp dezbatem și regulamentul privind partajarea eforturilor. Cele două acte sunt dezbătute în paralel și am o întrebare pentru comisie. Dacă ne uităm la propunerea privind partajarea eforturilor, sunt multe amendamente care propun, două sugerează că se poate face economie de 280 de milioane de tone echivalent de dioxid de carbon. Aceasta e cifra folosită pentru calcularea uh, absorpției, ceea ce mi se pare rezonabil. Există amendamente care solicită mai multe tone, alții spun că ar trebui să fie mai puțin, o cifră mai mică. Mie mi se pare rezonabilă și mă întreb dacă ar fi disponibilă comisia să modifice cifra, să o majoreze sau li se pare că e suficient. În legătură cu eventuale posibilități de flexibilitate în calcule, ei bine, în calculele actuale, dacă luăm uh, soldul perioadei 2021-2026, el poate fi uh, reportat la 2026-2030. Deci dacă ne uităm la soldul emisiilor din perioada precedentă, putem să le contabilizăm ca începând din 2030 De asemenea, am vrea să știm dacă acest instrument a fost corect definit, pentru că formulele pe care le avem sunt foarte complicate. Cred că ar trebui să ținem seama corect de deșeurile din industria prelucrătoare a lemnului și când e vorba de contabilizarea emisiilor provocate de, element, de evenimente naturale perturbatoare. Dacă ne uităm la calculul din anexa 6, chiar e calculul cel mai bun? Sunt statisticile cele mai indicate ca să avem o contabilizare corectă a evenimentelor naturale? Trebuie să fim uh, riguroși și să avem standarde ușor de implementat. Uh, dacă nu, o să ne regăsim în situații foarte complicate și care nu vor face decât să dea naștere la dezbateri. Acestea sunt lucrurile pe care vrem să le menționez cu titlul de îngrijorări. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima intervenție, domnul Danton. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să-l salut pe colegul Norbert Lins pentru uh, eforturile excelente pe acest dosar. Partaje, împărtășesc majoritatea opiniilor sale, mai ales pe cele legate de respectarea principiului subsidiarității atunci când e definit nivelul de referință sau utilizarea prioritară a agricultorii sau cele 350 de milioane de credite. În legătură cu nivelul de referință forestieră național, forestier național, cum spunea și doamna Grostet foarte bine înaintea mea, aș avea și eu îndoieli în legătură cu nivelul care ar urma să fie reținut în legă- legat de datele istorice 1990, uh, 2009 sau 2000-2012. Aici poate să se strecoare un viciu de calcul. Această bază istorică ar sancționa acele state care recent au introdus o politică de gestionare durabilă a pădurilor conform cu orientările date de Comisie, chiar dacă Europa nu are competență în materie de silvicultură. Ar descuraja de asemenea și celelalte state membre care de asemenea s-au angajat pe calea unor politici de gestionare durabilă a pădurilor. Pe de altă uh, parte, mi se pare riscant uh, în relație cu alte politici pe care le-am lansat la nivel la nivel comunitar și pe care statele membre se străduie să le implementeze. Mă refer la biomasă, la potențialul său de a ne ajuta să ne diversificăm politicile de um, aprovizionare și să creăm uh, sinergii. Dar acum când Comisia vorbește mult de economie circulară, trebuie să fim atenți, să fim coerenți. De fapt, lemnul e un material nobil, lucru demonstrat uh, de unul dintre colegi puțin mai devreme. Spunea cât carbon captează. Nu putem avea o politică, pe de o parte, de încurajare a folosirii lemnului în construcții, a unor construcții cu șarpante de lemn 100% și apoi altă politică care să exploateze, uh, care să penalizeze exploatarea forestieră. Deci important e să avem suprafață forestieră corect exploatată care să îndeplinească și funcția de pădure și să poată fi și exploatată uh, pe durata um, pe durate diferite în funcție de specii și de caracteristicile lor. Consider deci că ar trebui să integrăm mai bine obiectivele gestionării durabile și nu să ne bazăm atât de mult pe date istorice. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Dantă. Domnule Turnhall, doriți să vorbiți? Vă rog foarte pe scurt, pentru că ați uh, luat deja cuvântul mai devreme. Da, vreau să spun că am studiat regulamentul 525 din 2013 care definește cum ar trebui să, arate, să fie uh, calculate nivelul de referință și de fapt ar trebui să găsim o altă soluție decât cea pe care o avem în documentul comisiei. Doamna președinte, Dau acum cuvântul uh, domnului Verheim din partea comisiei. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc pentru proiectul de raport. Credem că e o discuție foarte echilibrată, foarte utilă. Vă aduc aminte că ce am discutat anul trecut aici pe LULUCF continuă ce am discutat acum 5 ani, în 2012. Prima decizie LULUCF discutată atunci și s-a tradus, ce s-a convenit uh, protocolul de la Kyoto și s-a tradus în legislație națională. s-a stabilit uh, această implementare, statele membre trebuie să gestioneze foarte bine, să aplice aceste reguli de contabilitate. <clears throat> E vorba de perioada a doua din uh, proiectul de la Kyoto și important ca acest uh, element să nu aducă obligații nici pentru fermieri, nici pentru silvicultori. Cred că acest aspect e foarte important. Un alt punct se referă la concluziile Consiliului din 2014, care au reprezentat un important punct de plecare. Ele arată potențial mai scăzut pentru emisii altele decât cele de dioxid de carbon și incluzând această regulă în angajament, recunoaștem ambele părți ale monedei. Emisiile non-CO2 din agricultură pe de o parte, dar pe de altă parte dăm posibilități de încurajări care să includă și partea pozitivă, și anume păstrarea uh, carbonului în terenurile agricole, dar și în alte activități. Ne concentrăm și în continuare pe partea de cuantificare, ca să ne asigurăm că aceste elemente sunt bine calculate, regulile acestea n-au venit așa din senin, vin uh, din protocolul de la Kyoto, de la care am plecat și am încercat să le updatăm, să le simplificăm, să fie robuste, ca să avem criterii comune în toate statele membre. Propunerea a fost elaborată împreună cu domnul comisar Caniete și Hogan și asta se vede și în modul în care au fost elaborate mecanismele de flexibilitate. Noi credem că am găsit o cale echilibrată, 280 de tone din LULUCF în, spre celălalt regulament au legătură cu o contribuție a reducerilor teoretică și din alte sectoare decât cel agricol. Credem că e o cale echilibrată și bună pentru a continua, care asigură că toate sectoarele sunt încurajate și își pot aduce o contribuție la întregul angajament UE. Pe unele puncte concrete menționate, puncte de referință, plafonul pentru folosirea de credite în LULUCF, acele 3,4%, ca punct de plecare avem ceea ce apare în decizia LULUCF și ce este aplicabil în protocolul de la Kyoto în această perioadă. Aceste lucruri însă le putem discuta mai în detaliu Credem că rolul produselor uh, lemnoase este de asemenea foarte important. Mai e spațiu de îmbunătățirea a materialelor uh, substituite. Asta recunoaște diferitele beneficii și studiază cum poate fi îmbunătățită draga situație. De asemenea, sunt ele, importante elementele de biodiversitate care nu apar explicit în acest regulament. Avem alte texte de legislație unde vorbim de biodiversitate și trebuie să le respectăm și de aceea nu le-am menționat în detaliu. Salutăm și momentul acestei discuții și discuțiile din Consiliu care progresează foarte bine. Și de aceea am susține ca și discuțiile din Parlament să progreseze rapid. Mulțumesc pentru cuvânt, domnule președinte. Mulțumim Comisiei. Domnul Lenz, raportorul, iată mult uh, interes pentru proiectul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor și colegilor pentru observații. Se vede cât uh, interes există, cât de complicat și variat e întregul sistem și că e diferit de ITS sau de distribuirea sarcinilor, unde se pune mereu doar problema cât de mult reducem uh, cât de mult putem reduce la emisiile de dioxid de carbon, ci iată, e vorba de un uh, sistem inteligent. Cum putem reduce, da, pe de-o parte, dar și cum putem încuraja fermierii și silvicultorii să-și mărească aportul mare pe care îl aduc în acest moment. Am senzația că în special la acea valoare de referință și cum o stabilim, va, asta va orienta discuțiile și între diferitele grupuri. Pe asta vom discuta, sigur, și pe perioadă și pe plafonul de 3,5%. Am văzut că unul sau altul dintre colegi au alte păreri și mă bucur de proiectele, de amendamentele concrete și de asemenea rapoartele din uh, celelalte grupuri și apoi negocierile cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, termenul limit este 27 martie la ora 11. Și cred că astfel se încheie activitatea noastră pe astăzi. Aștept cu interes uh, întâlnirea de mâine, întâlnirea noastră de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc!